Could people please take their seats? O să vă rog să luați loc. Nu am folosit încă acest ciocan până acum, dar s-ar putea să încep acum. Am doi uh, băieți acasă, doi adolescenți Mulțumesc, vă rog să luați loc. Că mai avem câțiva consilieri în picioare, vă rog să luați loc. Deja am avut o dimineață uh, plină. Este însă o plăcere să pot ura acum bun venit domnului comisar Ansip, vicepreședinte. Mulțumim pentru prezență. Mulțumim pentru că ați venit. În mod normal, joi după amiază noi nu suntem aici. Iată așadar câtă lume ați uh, adus, de fapt. Mulțumesc uh, celor care sunt prezenți. Știu că mulți trebuie să plece, să prindă diferite trenuri sau avioane. De aceea, haideți să începem uh, direct prezentarea domnului comisar. Ce s-a mai întâmplat de la ultima noastră întâlnire? Am uh, văzut doar așa câteva idei uh, cu privire la ce, ce urmează să anunțați, așadar ce puteți să ne spuneți. Avem o prezentare și apoi avem un pic de timp pentru întrebări, da? Vă rog să luați loc. <clears throat> Mulțumim. De fiecare dată când luați cuvântul ne spuneți ceva nou, de aceea uh, suntem ochi și urechi. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, mă bucur să fiu din nou aici, uh, cu dumneavoastră, astăzi. La începutul mandatului meu am spus că voi uh, păstra o legătură strânsă cu Parlamentul European. De aceea cred că este important să vă prezint prioritățile pieței unice digitale înainte de adoptarea în colegiu peste două săptămâni. Oamenii se află în centrul uh, viziunii noastre. Cetățenii europeni doresc prețuri competitive, doresc să aibă de unde alege și piața unică digitală poate oferi acest lucru. Această piață se adresează însă și companiilor, fie că sunt la început, fie că sunt tradiționale, indiferent de forma lor. În această era digitală, companiile europene ar trebui să se poată bucura de această mare piață cu 500 de milioane de uh, clienți. Strategia noastră se va baza pe trei piloni gândiți să descătușeze o, uh, șansele pe care le aduce cu sine uh, era digitală. Pentru a transpune lucrurile în uh, realitate, trebuie înlăturate mai multe obstacole de pe piață. Nu mai trebuie să se uh, blocheze accesul la un site în funcție de locația geografică. Am putea elimina, reduce multe costuri eliminând aceste obstacole. Să eliminăm costurile uh, mari ale livrărilor poștale transfrontaliere, ceea ce înfrânează creșterea economică și aceste blocaje bazate pe, locul, pe locația geografică cu care probabil v-ați întâlnit. Nu există nicio justificare pentru această blocare. Nu doar că blocăm astfel comerțul, ci de fapt nu, respinge, nu, nu, nu respectă și principiul pieței unice. Consumatorii ar putea reduce cheltuielile cu 11 miliarde de euro pe an dacă ar putea alege bunuri și produse din toate cele 28 de state membre atunci când fac cumpărături online. Multe obstacole cu care utilizatorii se confruntă vin ca rezultat al unor piețe diversificate, diferite reguli între cele 28 de state membre. Regulile pentru achiziții online reprezintă un bun exemplu, la fel și cele cu privire la contracte și protecția consumatorilor. Este o listă lungă din care să alegi. Sistemul de copyright al UE, de exemplu, variază de la un stat membru la altul. Excepțiile diferă de la un stat membru la altul toate acestea uh, împiedică aceste companii și descurajează investitorii. Dar Europa are nevoie de mai multe investiții în uh, domeniul digital. Avem nevoie de infrastructura corespunzătoare, astfel încât toate aceste lucruri să funcționeze. De asemenea, și regulile care stau la baza unui mediu corespunzător. Trebuie să eliminăm diferențele care ne previn să obținem toate avantajele dintr-o piață paneuropeană. Trebuie să promovăm competitivitatea, investițiile și inovația. Și trebuie să ne asigurăm că toată lumea are acces la internet de viteză mare. Domnilor și domnilor, mie mi-e clar că nu putem avansa spre o piață unică reală dacă nu facem întâi, dacă nu schimbăm regulile pieței și dacă nu căpătăm infrastructura corespunzătoare. Strategia noastră însă privește dincolo de acest punct. Ne privim asupra viitorului digital în Europa. Dorim să ne pregătim pentru creștere nouă pe măsură ce lumea avansează în domenii precum cloud computing, internetul lucrurilor și să nu uităm de creșterea rapidă a volumelor mari de date. Vrem să punem acum uh, fundația pentru un viitor mai luminos, Europa trebuie să se bucure de toate avantajele acestei economii digitale și, desigur, oamenii trebuie să aibă pregătirea necesară pentru aceste noi locuri de muncă și să aibă încredere atunci când se află online. Avantajul ar fi mare. Haideți să ne gândim doar la automatizări, producție curată, tehnologii de procesare așa mai departe integrarea acestor elemente în procesul de producție va ajuta Europa să-și păstreze baza puternică, baza industrială. Până acum însă, Europa s-a mișcat destul de lent la acest capitol și trebuie să ia viteză. Standardele și interoperabilitatea sunt esențiale pentru Europa și în contextul promovării mai multor servicii de comerț electronic și în general a societății electronice. Nu văd niciun motiv astăzi pentru care un serviciu public să nu poată fi pus online. Serviciile publice pot funcționa mai ușor, mai bine, pot fi mai eficiente și pot economisi din banii contribuabililor. De Deci, serviciile joacă un rol important în, era, în strategia erei digitale. Mergând uh, pe acest exemplu, am putea economisi 5 miliarde de euro pe an. De ce trebuie ca cetățenii să introducă aceeași uh, informație fiecare departament în parte sau de mai multe ori la același departament? Doamnelor și domnilor, acest uh, subiect atinge multe domenii era digitală ne atinge pe toți, leagă sau aduce atingere tuturor uh, elementelor din viața noastră. Strategia ar trebui văzută ca o oportunitate într-o anii care vor urma. Iar activitatea noastră uh, comună începe pe 6 mai. Vă stau la dispoziție pentru întrebări și aștept o dezbatere interesantă. Mulțumesc! Doamna președinte, înainte de a începe cuvântările, aș dori să urez bun venit studenților de la schimbul de tineret transnațional din Polonia, Slovacia, Croația. Bun venit! Avem nevoie de mai multă implicare din partea tinerilor, așadar ați ajuns la momentul potrivit. Sunt vremuri interesante, un moment interesant. Domnul Ansie vorbește cu deputații despre propunerea cu privire la piața unică digitală. O serie întreagă de propuneri variate care încearcă să asigure că Europa e pregătită pentru era digitală și văd că mulți dintre voi ați folosit deja tehnologia digitală, comunicând cu prietenii din țară. La fel facem acasă. Haideți să avem o, să începem o discuție. Vom lua câte trei întrebări și primii vorbitori, Evelyn Gephardt, Kaya Kalas și Virginia Recasea. Evelyn, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Acum văd că aveți uh, și căștile. Doamnă președinte, pentru oaspeții noștri, dacă folosiți căștile, găsiți diferitele uh, canale de interpretare și puteți asculta în limba proprie. Alegeți canalul respectiv. Doamna Gephardt din nou, mulțumesc, domnul președinte. Domnule Ansip, mulțumim pentru că ați venit aici și ne uh, spuneți ce ne așteaptă pe viitor. Ați făcut câteva observații preliminare foarte importante. Ele ne preocupă aici, în Parlamentul European. Avem, pe de o parte, multiplele obstacole care există pe piața unică, care nu ne permit să ne folosim de aceste realizări ale pieței unice digitale. Și mă refer aici atât la consumatori cât și la companii. Și al doilea motiv, încrederea cetățenilor în piața digitală nu e prea puternică, tocmai pentru că regulile diferă de la un stat membru la altul și lumea pierde imaginea de ansamblu. Asta aș dori să știu după ce principiu va fi organizată această piață unică pe viitor. Știți că în Europa avem această tradiție legiferare, adică a armonizării și cu directiva pentru protecția consumatorilor am încercat să obținem o armonizare completă și cred că e modul potrivit acesta e o bună bază atât pentru consumator cât și pentru companie, astfel încât toată lumea are aceleași drepturi. Și eu aș dori să știu dacă doriți să schimbați acest lucru. Mi-aduc aminte de cele spuse de dumneavoastră pe 26 noiembrie în plen. Ați spus atunci că principiul țării de proveniență va reprezenta baza pentru protecția consumatorilor și în domeniul online. Și aici vă spun că grupul meu politic nu va fi deloc de acord, pentru că această abordare aduce cu sine o serie de probleme. Principiul țării de proveniență înseamnă că 28 de reguli diferite rămân în vigoare, iar companiile le vor folosi, vor trebui să dateze. Se pune la îndoială uh, Roma 1, acolo se spune clar că protecția consumatorilor e elementul cel mai important. Deci că ar trebui să se aplice protecția consumatorilor cea mai mare din statul în care protecția e cea mai bună și aș dori să știu pe ce cale mergeți. Uh, sper că v-ați mai gândit la acest aspect și că veți continua pe această cale a armonizării. Numai acolo unde avem reguli comune la nivel european vom reuși să eliminăm obstacolele. Aștept cu interes răspunsul dumneavoastră. Mulțumim, Kaya Kalas. Mulțumesc. Aș fi tentată să adresez întrebarea în limba estonă, nu? Nu, no, continui totuși în uh, engleză. În lumea de astăzi, diferențele dintre lumea digitală, lumea online și offline devin tot mai vagă. E greu de pus degetul pe această graniță. Serviciile online devin offline și invers. Deci piața unică digitală nu ține doar de domeniul digital, ci atinge și celelalte domenii economice. Am uh, multe întrebări voi adresa însă doar câteva. Ați vorbit de guvernarea în format electronic și ați spus cât de în urmă suntem în Uniunea Europeană în acest sens. Întrebarea mea se planifică ceva în viitorul apropiat? Se va schimba ceva în uh, curând, astfel încât să arătăm că această guvernare electronică poate să și funcționeze. Iar în ceea ce privește platformele online, dacă ne uităm la lumea online, aceste platforme sunt cele care creează locuri de muncă și creștere. Cu toate acestea însă vedem în discuțiile noastre de aici că se vorbește mult de reglementarea platformelor online se vorbește de un nivel legal pentru companiile de telecomunicații și atunci întrebarea ar fi cum putem să ne asigurăm că aceste reglementări nu împiedică inovația, inovație care ar putea veni prin aceste platforme. Și în al treilea rând, îmbunătățirea mediului de reglementare pentru companiile inovatoare, mă gândesc în special la startup-uri. va fi o strategie de piață unică sau va fi în uh, strategia pieței unice? În ce text se va reglementa această situație? Mulțumesc. Euh, euh, Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru că sunteți astăzi cu noi aici. Vreau foarte pe scurt să întreb și eu ceva în legătură cu ceea ce a spus și Evelyn despre protecția consumatorilor. Există foarte multe așteptări și foarte multe întrebări în legătură cu ce va face Comisia în acest uh, domeniu. Ideea celui de-al 29-lea regim a fost retrasă, însă vreau să știu care sunt mijloacele pe care le-ați uh, reținut dumneavoastră ca fiind utile și nu pot decât să subliniez că este nevoie de o armonizare mai bună și nu se, să nu se recurgă la principiul țării vânzătoare, pentru că acesta ar fi uh, împotriva principiului protecției consumatorilor și deci uh, ar fi, de fapt, uh, expus tot consumatorul care este, până la urmă, veriga cea mai slabă în acest lanț. Nu pot decât să susțin așadar ce a spus și colega mea. Vreau de asemenea să vă pun câteva întrebări cu privire la e-guvernare, de guvernare electronică, mai ales pentru întreprinderi S-au uh, făcut mai multe în ceea ce privește ghișeele unice, de exemplu, în cadrul directivei de servicii, mm, dar și în recunoașterea mutuală a calificărilor profesionale, ceea ce permite întreprinderilor să aibă acces la toate formalitățile necesare pentru ca să se recunoască calificările, dar și pentru ca să se definească prestația de, prestarea de servicii. În momentul de față însă situația este destul de heterogenă între statele membre și aș fi vrut să știu ce vrea să facă Comisia pentru ca să se asigure că se pune în aplicare uh, în mod eficient și armonios între diferitele state membre accesul la aceste formalități în online, așa cum se cere în directivă și vreau să vă întreb și dacă Comisia dorește să extindă utilizarea acestor instrumente care sunt absolut prețioase pentru a putea facilita activitatea economică transfrontalieră pe teritoriul Uniunii. Mulțumesc! I now have a much longer Acum am o listă mult mai lungă de vorbitori. Propun să dăm cuvântul domnului comisar. Urmează doamna Iulia dar apoi Ecledanti. Ivan Stefanich, Emma McClarkin, Catherine Styler, Ava Paunova, Eva Paunova. Ok. Christa Shaldemosa. Anybody else? Yes, Rosa. <laughs> Sorry. And I, I, I really apologize again. I find this room very... Cer scuze, e problema acestei săli, de aceea se poate să vă trec cu vederea. Domnule comisar, răspundeți la aceste întrebări și apoi, da, cum doriți. Mulțumesc pentru întrebări. În ceea ce privește drepturile consumatorilor, când vorbeam de principiul țării de proveniență și schimbarea pe care am operat-o, acea directivă celebră, era vorba de un subiect diferit, nu atât de protecția consumatorilor. Vorbeam de TVA atunci și am schimbat acolo principiul țării de origine în principiul țării de destinație. conform antreprenorilor cu care am vorbit, fragmentarea pieței reprezintă unul din principalele obstacole pentru uh, aceste afaceri. La fel și consumatorii se plâng de faptul că există 28 de regulamente diferite care le-ar proteja interesele. În multe cazuri nu pot cumpăra bunurile pentru că producătorii sau magazinele nu sunt gata să vândă uh, în uh, alte țări. De multe ori nu înțeleg uh, ce trebuie să facă, ce obligații au, cum îi protejează pe consumatorii din țările respective și așa mai departe. Când vorbim de conținutul digital, noi am dori un regulament într totul armonizat, mai ales că e un domeniu nereglementat încă. Nu avem reglementare în acest sens la nivelul Uniunii și, de fapt, nu le avem nici la nivel național. Iar apoi, în ceea ce privește bunurile fizice, tangibile, aici am dori un fel de contract model, legislație cu contract model. Nu e o variantă opțională. Nu e legislația comună în domeniul vânzării, așa cum știm s-a bloc, n-a trecut de Parlament, ci vorbim de un regulament armonizat întru totul, care sperăm noi va ușura situația companiilor și le vor putea mai ușor să vândă în alte țări membre. Caia Cala s-a referit la guvernarea electronică. Există multe exemple bune din uh, toate statele membre cu privire la uh, guvernarea electronică. Principala problemă rămâne faptul că nu putem folosi aceste bune exemple sau nici măcar serviciile uh, oferite, nu le putem folosi transfrontalier. Lipsește interoperabilitatea. Și am dori să tratăm și această problemă și asta tot în uh, cadrul strategiei pentru piața unică digitală. Avem deja o directivă EIDAS care ne permite recunoașterea reciprocă a identității digitale și sper că atunci când directiva aceasta va fi într totul implementată, vom avea acces transfrontalier la aceste servicii de uh, guvernanță electronică. Dar mai e mult uh, până atunci, nu va fi deloc ușor, știm asta. În ceea ce privește platformele online, aceste platforme vor avea un viitor luminos. Mă refer și la site-urile de sharing. Oamenilor le plac aceste platforme E vorba de eficiență aici. Nu mă refer doar la motoare de căutare, ci, de exemplu, și spre site-uri care oferă servicii de taximetrie. Nu vreau să le numesc. De fapt, e un singur comisar, care, cel care are voie să vorbească despre anumite companii Margarete Vestager are voie să facă acest lucru. Ceilalți comisari trebuie să vorbească de politici. Așa cum spunea guvernatorul băncii Angliei, există o situație de tip Uber similară în domeniul taximetriei și în domeniul bancar. Nu am spus uh, numele companiei de taximetrie, am spus, am, am citat o sintagmă. Deci ni s-a spus că băncile ar pierde și ele sectoarele cele mai profitabile în uh, avantajul platformelor online. E clar că aceste platforme, acești furnizori de servicii trebuie să respecte reglementările noastre. Nimeni nu are dreptul să abuzeze aceste regulamente. Și trebuie să susținem aceste platforme pentru că în mod normal ele sunt foarte eficiente și oferă servicii bune Multă lume se și plânge însă, atât despre aceste site-uri, cât și despre motoarele de căutare. Am spus-o de multe ori. Dacă o companie are o poziție dominantă sau chiar de monopol, e în regulă, dar nimeni nu poate abuza de această poziție dominantă. Iar când există dubii cum că o anumită platformă și-ar abuza poziția sau regulamentul nostru, trebuie să investigăm și trebuie să intervenim. E un lucru natural, aș spune. Și eu aș dori să știu unde sunt acele rezultate plătite când vorbim de motoare de căutare și ce platformă uh, își promovează cele, pro, serviciile proprii. Și aș dori să știu unde găsesc liderii pieței reali. Nu cred că cer prea multe. Privește legislația comună, domeniul vânzării, am spus deja că s-a împotmolit în Parlament a fost retrasă și nu vom mai continua pe acea bază. Da? Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul uh, vorbitorilor, când vorbim de protecția consumatorilor, aici ne aflăm în Comisia de Protecția Consumatorilor, de când conduc această ședință mi-am dat seama că avem probleme când se fac propuneri care ar putea duce la o protecție a consumatorilor chiar mai slabă decât au existat astăzi. Ceea ce, din păcate, se întâmplă de multe ori când vorbim de armonizare. Vorbim de armonizare minimă. Câteodată studiem situația de la caz la caz. Dacă ne uităm la pachetul pieței unice Telecom, sunt părți în Europa unde consumatorii au opțiuni care nu le stau la dispoziție în alte părți și de aceea comisia noastră a cerut o armonizare minimă. Consiliul însă nu va accepta, nu acceptă nici măcar această abordare uh, a armonizării unice. Domnule comisar, aș dori să transmiteți acest mesaj. Dumneavoastră vorbiți de armonizare completă. Puteți sublinia, vă rog, acest lucru, că atunci când vorbim de armonizare, dorim să nu diminuăm standardele în vreun stat membru. Văd că colegii încuvințează și deci armonizare totală nu înseamnă peste tot același lucru. Ideea este să protejăm consumatorii. Domnul comisar, aș putea răspunde imediat, așa cum știți, domnul președinte, suntem de aceeași părere în acest sens. iar părerile Comisiei și ale Parlamentului sunt identice în acest subiect. Nu vreau însă să dăm vina pe Consiliu astăzi aici. Sunt multe lucruri despre care ne putem plânge. Haideți însă să nu începem să facem acest lucru astăzi. Bine. Um, Julia Reda, Nicola Dante, Dan Dalton, Ivan Stefanic. Nicola Dante și după aceea ceilalți. Vă rog, Nicola, mulțumesc, doamne vicepreședinte, pentru că ați venit aici să vorbiți despre strategia pentru piața unică digitală. Aș vrea să vă spun ce Aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre blocarea ONG-urilor. O propunere care s-a vehiculat este cea așa numitelor uh, porta, anumitei portabilități ale conținuturilor care pot fi achiziționate legal. Aș vrea să vă atrag atenția că majoritatea activităților în Uniunea Europeană nu sunt uh, de fapt și a produselor nu sunt uh, disponibile pentru achiziții legale în transfrontaliere. Deci, uh, cele două platforme care au fost extrem de importante până acum și care sunt uh, finanțate de asemenea din taxe din, uh, ale contribuabilor, au, au, s-a vorbit foarte mult despre ele și se permite astfel portabilitatea conținuturilor care sunt achiziționate legal. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre acest lucru. Doriți să uh, Um, blocați în fine această practică sau doriți să găsiți o soluție, o reglementare? Vom avea practic o formă de roaming pentru Netflix sau vom avea de, uh, de fapt o piață unică fără discriminare care să fie liberă? Un alt punct important uh, se referă la planurile dumneavoastră pentru că s-a vehiculat o posibilitate de a folosi o variantă mai ușor, ușoară pentru IMM-urile care sunt active în domeniul acesta și vreau să știu dacă există o posibilitate a unui portal sau nu și cât de mare ar fi uh, taxa, în ce măsură s-ar apropia de ceea ce am propus noi, deputații din grupul meu, care ar fi cam o rată de 1000 de euro și cât de repede am putea implementa un astfel de prag. Mulțumesc! Grazie, Presidente. Grazie. Nicola, acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte, doamnă președinte, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc că ați venit aici. Eu v-am ascultat cu mare plăcere intervenția și unul din punctele care mi se pare esențiale pentru agenda digitală europeană este cel care se referă la o implementare mai bună a economiei digitale pe baza noastră industrială europeană. Eu cred că Europa trebuie să fie competitivă în mod uh, performant, trebuie să fie competitivă în lume, trebuie să fie prezentă în ceea ce privește noile tehnologii, economia, dar una din caracteristicile europene este că este un producător industrial foarte important și cred că economia digitală ar putea contribui în mod esențial la renovarea unui strat sector strategic care este foarte important pentru noi din punct de vedere economic, pentru că este vorba de sectorul industrial. Mi se pare de aceea foarte bine și mi se pare că și dumneavoastră ați spus acest lucru în intervenția dumneavoastră, că aveți intenția de la Comisie să investiți în această direcție. Aș vrea să știu de aceea din partea dumneavoastră dacă puteți să ne spuneți mai precis care sunt acțiunile pe care vreți să le promovați, nu numai pentru a favoriza noile întreprinderi digitale, ci și pentru a garanta că sectorul industrial european să aibă o capacitate nouă, productivă, inovatoare și în același timp ecocompatibilă cu noile tehnologii. Deci, care ar putea fi uh, ajutorul pe care am putea să-l acordăm, de exemplu, startup-urilor, cum putem să le punem în legătură cu industria consolidată europeană și cum vom putea să facem o tranziție către o producție digitală. Dacă aveți o strategie politică din partea Comisiei, m-ar interesa să știu. Aceasta nu înseamnă să avem doar câteva uh, oferte sau licitații sau eventual publicitate pe subiectul acesta, ci e vorba de o reformă a industriei tradiționale care să se bazeze așadar pe o strategie în care să, se, să merite investit. Cred că mai mulți colegi au uh, vorbit despre alte aspecte, de aceea eu m-am concentrat pe acestea. Mulțumesc! De Dolten are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Vreau să continui ideea lui Julia Robert despre portabilitate și geoblocare. Am auzit astăzi din partea dumneavoastră că vreți să acționați în acest domeniu, dar n-am auzit prea multe detalii și cred că aici este cheia. Cum o să putem să continuăm în direcția unei portabilități fără, a, fără să creăm de facto o licență, o autorizație paneuropeană. Deci dacă ați putea să ne spuneți mai mult despre acest subiect, m-aș bucura foarte mult. Cu siguranță să ne spuneți mai mult uh, săptămâna viitoare sau în câteva săptămâni, dar uh, ne-am bucurat de orice informație. Un alt punct este unul general și cred că e vorba de elefantul din uh, cameră, ca să spun așa, din sală. Dacă chiar vrem o piață digitală care să fie de succes, atunci trebuie să schimbăm modelele de business existente. Nu putem să avem succes dacă nu le schimbăm. Pot să vă spun uh, Airbnb, Uber, Google, toate aceste companii, de fapt, sunt uh, companii de succes în, uh, din punct de vedere al consumatorilor. Sunt companii de succes pentru că ele au oferit un nou model de de afaceri și cred că reglementările pe care le avem acum sunt de fapt făcute doar pentru, pentru lumea offline și nu și pentru lumea online. Deci am două întrebări aici cum vom atrage antreprenorii digitali în Uniunea Europeană și cum îi vom transforma în actor global dacă de fiecare dată când vin cu o idee care este de succes îi distrugem cu reglementări care nu sunt făcute pentru lumea digitală și pentru a schimba aceste reglementări ne-ar trebui, bineînțeles, și aprobarea din partea altor comisari, altor uh, Um, actori importanți care legiferează în statele membre. Credeți că printre comisari și printre statele membre există înțelegere pentru faptul că dacă vrem ca această piață digitală să funcționeze, trebuie să ne schimbăm reglementările? Mulțumesc! Thank you, Madam Chair. Mr. Vice President. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte, apreciez faptul că ați vorbit din nou despre îmbunătățirea potențială a vânzărilor online mai ales uh, în or, în, pentru a putea reduce barierele pentru vânzările transfrontaliere. Însă situația aceasta este legată de structurile TVA actuale și întrebarea mea este dacă planificați să inițiați o schimbare pentru sistemele actuale de TVA care, după părerea noastră, sunt bariera pentru vânzările transfrontaliere. O a doua problemă se leagă de poziția actuală a liderilor digitali în cadrul de țărilor membre, statelor membre. Predecesorul dumneavoastră a specificat uh, care sunt acești lideri digitali în statele membre, pentru că uh, aceștia ar fi putut transmite ideea de uh, succes despre piața digitală în general și vreau să știu cum vreți dumneavoastră să procedați, dacă sunteți de aceeași părere cu predecesorul dumneavoastră. Uh, Mulțumesc, Emma McClarkin acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, auzim cu toții că dorim o piață unică digitală care să funcționeze și vrem să fie o piață solidă pentru ca să creăm și locuri de muncă și să avem creștere economică. Și eu personal și grupul meu ar dori să uh, vadă cât de factuală este această constatare. Am făcut consultări, evaluări de impact și așa mai departe și înțelegem că inițiativele pe care le-am propus sau pe care le-am evaluat se bazează pe fapte, pe dovada că putem face acest lucru. Atunci când însă vorbim de geoblocare nejustificată, vreau să știu dacă și Comisia a avut vreo faptă, vreo dovadă pe care să se poată baza ca să spună că vă, după această inițiativă va veni într-adevăr creșterea. Sunt foarte conștientă de faptul că operăm într-o lume în care trebuie să ținem pasul cu această viteză din punct de vedere digital, iar momentul când acționăm din punct de vedere legislativ și care permitem față de a permite pieței să meargă singură, este foarte dificil. Vreau să vă dau câteva exemplu, de exemplu cu împrumuturile electronice sau uh, Uh, așa numitul text mining. Piața și utilizatorii încearcă să găsească o cale pentru ca să existe un model sustenabil, astfel încât să existe acces la aceste informații. Dacă însă noi pregătim o reglementare la această, în acest stadiu foarte timpuriu, s-ar putea să blocăm unele din aceste piețe sau, nu le, sau le vom permite din contră să fie distorsionate, pentru că intervenim de fapt în dinamica pieței. Însă eu vreau într-adevăr să felicit Comisia într-un punct și anume că trebuie să susțină industria creativă și uh, trebuie să protejeze prin legislație împotriva încălcării drepturilor. Deci trebuie să avem grijă atunci când spunem că vrem să permitem uh, un cadru stabil să fie creat pentru îmbunătățirea industriei creative și a drepturilor acestora, Trebuie să avem grijă să nu subminăm aceeași industrie, limitând folosirea acestor drepturi sau permițându-le să fie exploatate într-un fel care nu este pozitiv. Deci dacă se continuă procedurile de infringement împotriva drepturilor lor, atunci trebuie să știm exact dacă acest cerc nu se sparge de fapt. Trebuie să știm că în momentul în care le forțăm, trebuie să aibă și drepturi și trebuie să fie susținute acele drepturi astfel încât ei să pot uh, contribui și să poată crea mai departe în Europa. Mulțumesc. Vreți să răspundeți la aceste întrebări? Vă rog. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru întrebări. Iulia ne-a întrebat despre geoblocking și pot să fiu de acord cu dumneavoastră că pentru permiterea portabilității conținuturilor nu este o soluție să practicăm geoblocking-ul. Trebuie însă să permitem și oamenilor acces transfrontalier la conținuturi. După cum știm, situația de astăzi este destul de pierzătoare pentru toată lumea. Eu m-aș bucura totuși să ne bucurăm de operele de artă create de artiști. Sunt gata să plătesc pentru acest lucru, dar ei nu mi acceptă banii. Dacă vrem să creăm o situație de win-win în care câștigă toată lumea, mi-ar place să pot să mă bucur, să plătesc și creatorii să aibă mai mulți bani și astfel să aibă mai, facă mai multe filme, să facă să ajute cu adevărat să se creeze o situație win-win. Acesta este scopul meu, așadar. Astăzi, aproximativ 100 de milioane de europeni și-ar dori să stea acasă, să aibă acces transfrontalier la conținuturile digitale, la filme, muzică, cărți electronice din alt stat membru. Însă, din păcate, nu se poate face acest lucru. 271 de milioane de călătorii sunt uh, efectuate de către europeni în alt stat membru european. Foarte multe din aceste persoane ar dori să aibă acces la conținuturile pe care le-au achiziționat legal în țara lor de baștină. Însă, regula spune că nu este permis acest lucru, pentru că sunt blocați. Nu vorbesc de minorități atunci când vorbim, de exemplu, uh, de înlăturarea geoblocării. Însă, vorbesc despre distrugerea unui model uh, de afaceri care se bazează pe principiul de teritorialitate. Știu că doamna Iulia Reda propune licențe paneuropene, însă în foarte multe situații producătorii, de exemplu, vin din țări mai mici și numai țările vecine sunt gata să plătească acele licențe pentru a putea arăta respectivele filme. Și mai puțină lume dorește să-și cumpere, de exemplu, o licență paneuropeană. Ceea ce nu înseamnă că încerc să schimb sistemul uh, acesta. Au existat însă persoane în uh, comisie care au încercat să modifice sistemul, dar cu strategia actuală nu încercăm să schimbăm acest uh, sistem. Uh. Mai întâi uh, să vorbim, vorbim de cinematografe, după aceea de video on demand, dar atunci când e vorba de video on demand, de exemplu, aș vrea să am acces la conținuturi transfrontaliere. Deci, se pare că foarte multe persoane care protejează, de fapt, crea, pe cei care creează drepturile lor, nu acordă atâta atenție realității. Am spus deja aici la Parlament că am găsit un articol de fapt de pe Twitter și conformitate cu acest articol 28% dintre canadieni se uită la filme prin Netflix, folosesc diferit uh, adrese de IP americane există um, se spune că în Statele Unite există mai multă alegere decât în Canada. Se pare că așa, așa spune articolul acesta și se pare că o treime din uh, canadieni se uită la filme folosind uh, filme americane, folosind VPN-ul și um, adrese IP americane. Nu știu dacă um, este greu în momentul în care consulți un anumit uh, un site să mai știi de unde provine respectivul articol, dar există foarte multe acuze, de exemplu că există 20 de milioane de oameni în China care se uită la filme folosind VPN. Și uh, providerul de servicii a spus că nu este adevărat, toți, toți cei care sunt abonați la ei nu sunt în China, sunt în uh, Statele Unite. Dar știm foarte, că este foarte simplu în momentul de față să folosești un VPN, de exemplu, pentru a avea acces la conținutul digital. Deci, de fapt, geoblocarea nu este o problemă adevărată din punct de vedere tehnic. Dar sunt convinsă că foarte multe persoane sunt gata să plătească dacă pot consuma un serviciu nou, însă astăzi noi momentan nu le acceptăm banii. Știu, știu de exemplu un exemplu, știu un caz, de exemplu un Spotify și experiența australiană cu dacă se downloadează legal de pe Spotify, atunci când crește descărcarea, atunci crește, scade uh, descărcarea ilegală. Deci există o legătare, legătură foarte clară între descărcările legale și cele ilegale, invers proporțională. Știm cu toții că pirateria nu este costisitoare, însă dacă o, ofertanții de servicii pot oferi servicii de calitate mai bună, cu o viteză mai bună, atunci oamenii sunt gata să plătească pentru aceasta. Și aș vrea încă o dată să mai subliniez că eu aș dori să susțin creatorii din Europa, aș vrea să le pot oferi mai mulți bani, să pot să le garantez o remunerare corectă. Acesta este scopul meu. Deci, avem de-a face și cu îmbunătățirea cadrului juridic, ați spus chiar și dumneavoastră acest lucru. O să ne concentrăm pe principiul follow the money. Unele companii finanțează acele platforme, acele apsuri care permit o folosire ilegală a conținuturilor digitale. Noi însă trebuie să ne ocupăm și de actorii mai mari în acest domeniu. Deci scopul meu este să creăm o situație win-win, este să protejăm drepturile de proprietate intelectuală, dar și să permitem accesul transfrontalier la conținutul digital și la portabilitatea conținutului digital pentru toată lumea care este, trăiește în Europa pentru că merită așa ceva. Cel mai important este însă apoi, și aceasta este părerea mea personală, că trebuie uh, să mai refacem o dată propunerea care fusese făcută în 2004-2008 și anume de a ajunge la un nivel destul de ridicat, 100.000 de euro, după părerea mea, ar fi o sumă potrivită. Mai ales în Marea Britanie ne aflăm deja la 81.000 de lire sterline, dar antreprenorii se plâng pentru că există prea multă birocrație și trebuie să-i ascultăm și pe ei. Propunerea Comisiei Europene, după cum știm, a fost respinsă de către statele membre. Sper ca de data aceasta statele membre să poată să accepte această propunere, să o ia mai în serios. About industry and, and standardization. Uh în legătură cu industria și procesul de standardizare. Și revin încă o dată la acest fenomen și la interoperabilitate. Pentru că e vorba de instrumente care ne vor ajuta în mod clar și vor ajuta industria noastră pentru a intra în era digitală. Ne aducem cu toții aminte de epoca GSM-ului 2G, care a fost un moment de glorie pentru Uniunea Europeană. Însă, acum, îmi pare rău să o spun, am rămas mult în urmă dacă vorbim despre 4G, pentru că în unele state membre aceasta nu este încă o realitate. În curând vom avea noi standarde, 5G și așa mai departe și sper să fim în stare să mergem mai departe, mai departe cu acest proces de standardizare, cu aceste noi propuneri, mai rapid decât am făcut-o pentru 3G sau 4G. Ar trebui să vorbim mai mult despre date atunci când vorbim despre economia datelor, trebuie să vorbim și despre responsabilitatea față de aceste date. Dacă vorbeam de date, până acum vorbeam în general despre protecția datelor. Însă ar trebui să vorbim despre date și ca o adevărată resursă naturală, ca o adevărată materie primă esențială și valoroasă. Referitor la startup-uri, acestea creează foarte multe locuri de muncă în Uniunea Europeană. Ele reprezintă, pe de altă parte, oferta cea mai flexibilă care reacționează foarte rapid față de tot felul de oportunități deci trebuie să creăm un mediu favorabil startup-urilor în Uniunea Europeană. Și aș vrea să întreb încă o dată de ce startup-urile pentru a merge mai departe trebuie să părăsească UE, de ce trebuie să se ducă spre Statele Unite și de ce nu suntem noi în stare să menținem toate acele uh, creiere înțelepte la noi acasă. Ar trebui să creăm deci un mediu prietenos cu startup-urile în Uniunea Europeană și sunt absolut convins că prin crearea pieții unice digitale vom susține în mod special startup-urile pentru a se dezvolta mai departe aici, la noi acasă, în UE și vom permite IMM-urilor să beneficieze și mai mult de pe urma pieței unice digitale. Dacă dorim să avem această piață unică digitală aici în UE, nu e vorba aici despre protecționism, nu. Creăm o piață unică digitală pentru toată lumea, pentru oameni, pentru afaceri, dar și pentru uh, companiile care vin din afară, din țări terțe. Revenim încă o dată la chestiunea portabilității. Eu nu îmi doresc să elimină acest principiu al teritorialității. Însă, pe de altă parte, nu sunt nici dispus să susțin o teritorialitate în mod exclusiv, pentru că dacă o facem, atunci uh, portabilitatea conținutului și dacă vorbim despre portabilitatea conținutului digital, nu mai are nicio logică. Deci trebuie să ținem cont și de această portabilitate a conținutului digital esențială pentru cetățeni. O altă întrebare se referea dacă consider că statele membre sunt dispuse să schimbe regulamentele actuale. Da, cred în asta și cred că există motive întemeiate pentru a schimba aceste regulamente, pentru că știți și mai bine decât uh, mine că analizele pregătite chiar aici la Parlamentul European arată că prețul uh, lipsei de europenizare uh, este chiar și mai ridicat. E vorba de 350 de miliarde anual. Și probabil că ați înțeles până acum că nu vorbesc aici doar despre bani, ci vorbesc și despre drepturi fundamentale. Deci, o discriminare prin utilizarea geoblocării, discriminarea cetățenilor noștri în secolul 21 în Uniunea Europeană este un lucru absolut de neacceptat. Am primit o altă întrebare referitoare la sistemul de TVA și dacă avem de gând să îl schimbăm. Toate chestiunile de fiscalitate uh, revin domnului comisar Moscovici. Și știți foarte bine că colegiul de comisari cooperează, însă noi am hotărât cu claritate ca, de exemplu, atunci când vorbim despre capacități, despre abilități, să avem o abordare globală și să nu le separăm pe portofolii. Capabilități digitale și cele nedigitale. De altfel, Marian Tyson va pregăti o astfel de strategie în domeniul capacităților. Dorim să continuăm această cooperare în domeniul digital pentru că a fost una extrem de bună, am avut rezultate excelente și ne-am întâlnit și cu campionii noștri digitali în mandatul meu și de câte ori vizitez un stat membru, lucrez întotdeauna cu uh, campionii în domeniul digital din acele membre referitor la studiile de impact și consultarea publică. Acestea sunt elemente esențiale și, doamna președintă, comisia noastră se referă la protecția consumatorilor și la o mai bună reglementare, însă mie nici măcar nu mi se permite să am nici cea mai vagă îndoială în legătură cu aplicarea acestor principii. Deci nici vorbă să mă gândesc la posibilitatea de a evita o astfel de consultare publică sau studiile de impact. Nici vorbă de așa ceva. În legătură cu um, folosirea datelor Situația este diferită în diversele state membre. De exemplu, în um, Regatul Unit, oamenii de știință au acces la aceste instrumente inovatoare. De exemplu, cei care uh, folosesc um, bazele de date în masă utilizează astfel de proceduri, dar în alte state membre, îmi pare rău să o spun, nu se permite acest lucru. Va trebui să permitem tuturor oamenilor de știință să aibă acces la aceste date în masă, la bazele de date corespunzătoare, pentru că știm cu toții că în felul acesta se pot face diverse corelații, de exemplu, să găsești tendințe marcante pentru uh, datele în masă și să aduci beneficii clare sau chiar soluții din uh, um, utilizarea datelor existente. Cred că în felul acesta am uh, răspuns tuturor întrebărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Mai avem vorbitor, doamna Steiler. Chris, Christel Schaldemosa, Rosa Thun, and I'm just going to, because I'm going to need to... Și pentru că va trebui să plec mai devreme, uh, Ah, pentru că trebuie să fiu acasă fizic, nu pot să fiu doar așa în perspectiva digitală. Aș vrea să spun și eu ceva. De multe ori um, neglijăm succesele deosebite pe care le-am avut aici în Europa. Șase din primele zece economii cele mai digitalizate se află în Europa și am vorbit uh, foarte mult uh, pe această uh, temă aici la comisia noastră, relațiile pe care le avem cu Uniunea Europeană, companii precum Unicorn, care uh, au o valoare extraordinară. Există 39 de astfel de companii unicorn în lumea întreagă și uh, multe aici în Europa există un top cu cei 62 cei mai buni și cei mai inovatori antreprenori, deci liste în care Europa întotdeauna este prezentă. E vorba de inovări care sunt vândute acum la nivel global, deci nu e vorba doar de tineri, de startup-uri, există exemple excelente uh, care sunt esențiale și care ne arată cum putem merge mai departe în ceea ce privește finanțarea de tip peer-to-peer. -peer. Deci suntem cu mult înaintea Statelor Unite, deci să nu spunem că um, sistemul de antreprenoriat de aici nu funcționează. Nu cred că ați spus asta, dar vreau să mă asigur că, într-adevăr, promovăm ceea ce avem aici în Europa, pentru că avem, într-adevăr, rezultate foarte bune. Catrin, te rog. Da, mulțumesc, Vicky. Într-adevăr, lumea este într-o continuă schimbare rapidă și uh, zic, a adus uh, statistici. Dacă vedem, de exemplu, că numărul de vânzări este egal cu numărul de persoane care au uh, telefon mobil și aceasta a depășit numărul de persoane care au, de exemplu, ovc o acasă sau alte lucruri esențiale. Deci, iată momente deosebite prin care trecem acum și prin strategia dumneavoastră cred că uh, suntem în continuare lideri în acest domeniu. Dacă vorbiți despre utilizarea datelor în masă, este important ca Regatul Unit să facă acest lucru în cadrul existent. Este important să vedem cum putem influența alte state membre pentru a avea și ele aceleași proceduri cu uh, cadrul de care dispunem. În ceea ce privește uh, copyright-ul, avem nevoie de niște așteptări realiste uh, îmi place ce ați spus în legătură cu interoperabilitatea și standardizarea și dacă vedem ce se întâmplă cu guvernanța digitală, cu achizițiile publice care sunt esențiale pentru statele membre și este important să vedem cum putem convinge statele membre să dea dovadă de mai multă cooperare și mă bucur că ați vorbit și despre ceea ce pregătește doamna Tyson, doamna comisar Tyson, despre capabilități, abilități este important să vorbim și despre capacitățile digitale și să încercăm să rezolvăm problemele aferente. De exemplu, oamenii de știință și profesorii, doar 7% din aceștia sunt femei, deci există și alte aspecte de care trebuie să ne ocupăm, să schimbăm această mentalitate pentru femei, pentru ca femeile să uh, își facă carieră în domeniul IT. Este vorba de o schimbare esențială pentru a avea succes pe viitor. În încheiere pot să vă spun că așteptăm cu nerăbdare să vedem propunerea dumneavoastră de pe 6 mai și vom verifica că într-adevăr aceasta va veni chiar pe 6 mai. Mulțumesc! Da, aici la comisia noastră avem femei foarte puternice. Eva, te rog! Mulțumesc, Vicky. Într-adevăr, am ajuns la un echilibru astăzi, pentru că uh, acum câteva zile vicepreședintele se afla la Sofia și am avut o masă rotundă pe tema e-government. Am vorbit cu autoritățile, cu ministrii competenți și eu acolo eram singura femeie reprezentată, așa că mă întrebam câte dezbateri de acest fel avem chiar și aici la Bruxelles dar iată, la IMCO avem un exam, exemplu contrar în care situația este mult mai echilibrată. Oricum, mulțumesc încă o dată, domnule vicepreședinte, pentru prezența dumneavoastră, pentru că ați venit la Sofia și a, pentru că acordați importanță noile, noilor state membre. Ne-ați promis că veți coopera strâns cu Parlamentul și cred că sunteți măcar o dată pe săptămână aici la Parlament, lucru pe care îl apreciem foarte mult să avem posibilitatea să organizăm astfel de schimburi de opinii cu dumneavoastră. La conferința de acum câteva zile, cred că uh, erau acolo Comisia, Parlamentul, autoritățile naționale și guvernul care spuneau că pentru a finaliza piața unică digitală avem nevoie de un sistem de administrație mai ușor și prietenos cu utilizatorii. De aceea aș vrea să fac două comentarii, uh, pentru că nu s-a făcut referință la această chestiune concretă. În primul rând, în ceea ce privește uh, competențele digitale. Noi ne dorim ca companiile și cetățenii noștri să poată profita de, pe deplin de pe urma serviciilor um, publice oferite în mod digital, de exemplu servicii de sănătate și altele. Competențele de tip uh, IT și uh, alfabetismul în domeniul IT sunt esențiale și trebuie oferite cursuri și formare în acest sens. Cred că putem face mai mult, pentru că nu e vorba aici doar despre servicii, dar economia digitală are nevoie de lucrători înalt calificați în acest domeniu. Așa că întrebarea mea ar fi următoarea. Noua strategie pe care o așteptăm pe 6 mai include și instrumente pentru a promova astfel de competențe digitale încă de la vârste timpurii. Și o altă chestiune, dacă vorbim despre servicii public, publice funcționale online, știm că dumneavoastră sunteți esențial pentru ca uh, acest domeniu al serviciilor publice digitale să fie unul de încredere pentru cetățeni și pentru companii. Faptul că se oferă mai multe servicii publice online acestea ar avea mult de pierdut dacă n-ar exista această încredere și, prin urmare, nu s-ar utiliza oferta existentă. Aceeași logică se poate aplica și pentru comerțul digital, pentru care este nevoie de încredere. Deci nu știu dacă noua strategie include și soluții pentru promovarea încrederii cetățenilor și a companiilor în economia digitală în general și în uh, guvernanța digitală, pentru că aceasta este o întrebare cu care se confruntă consumatorii în viața de zi cu zi. Mulțumesc. Doamna Șaldemoze. Mulțumesc că am să vorbesc în daneză astăzi. Commissioner, thank you for, uh, for coming here and, uh, and I... Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru sugestiile dumneavoastră. și mulțumim pentru sugestiile pe care le-ați făcut pentru piața unică digitală. English, <laughs> Văd că până la urmă vorbesc în engleză, am uitat pur și simplu că vreau să vorbesc în daneză. Acum voi vorbi în daneză. Comisar, uh, tusind tak for, eh, for eh, din prezentation. Uh, uh, uh, Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Aș spune la început că aștept propunerile pe care le veți face în mod concret. Pentru că ceea ce cred că ne lipsește, deși cu toții suntem de acord asupra valorii excepționale a acestei piețe unice digitale, dacă e vorba de detalii, iată, acolo începem să avem probleme. Iată comentariul pe care vreau să-l fac înainte de a vă pune întrebarea la care vreau să ajung. Sunt de acord în ceea ce privește geoblocarea, portabilitatea. Bineînțeles că trebuie să facem ceva în acest sens. Însă, și ajung la întrebarea mea. Nu știu dacă v-ați gândit care ar putea fi consecințele din punctul de vedere al diversității culturale în Europa, de exemplu, din punct de vedere lingvistic și cultural există o varietate foarte mare și am putea lua exemple care s-au dat de multe ori aici, cum ar fi Netflix-ul. E foarte bine să poți folosi o conexiune de acest fel pentru a transmite o versiune americană care nu este disponibilă în propria ta țară, însă asta nu înseamnă că se utilizează o competență culturală. De exemplu, danezii ar avea nevoie de subtitrare în daneză. Poate tinerii n-ar avea nevoie, ar înțelege și în engleză. Deci există aici o problemă culturală sunt de acord că nu putem accepta geoblocarea, dar trebuie să ne centrăm și pe posibilele consecințe din punct de vedere cultural și ce putem face pentru a menține diversitatea lingvistică pe care o avem. Mulțumesc, Cristal. Și acum, Roza, te rog. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule președinte, sunt absolut de acord cu colegii mei. Dumneavoastră v-ați respectat cuvântul ne-ați promis că veți coopera de aproape cu noi și este o adevărată bucurie pentru noi faptul să vă avem aici uh, aproape atât de des la Parlamentul European și în special la Comisia IMCO. Aș vrea să mă refer la câteva chestiuni care au de-a face cu această viitoare strategie pentru piața unică digitală pe care o așteptăm cu atâta nerăbdare. Dumneavoastră ați vorbit despre propunerea de armonizare a regulilor pentru comerțul transfrontalier digital, care vor fi anunțate cu acea ocazie, însă aș vrea să știu care ar fi instrumentul legal la care v-ați gândit. Oare un regulament sau o directivă? Ați menționat de mai multe ori și dezbaterile pe care le-ați avut în trecut și am auzit deseori din partea consumatorilor și a mediului de afaceri că e nevoie de o viziune ambițioasă. Vreau să vă întreb dacă aveți de gând să propuneți acțiuni legislative pentru a permite uh, un serviciu de calitate la nivel transfrontalier și rezonabil ca preț, pentru că știm că piața noastră este acum fragmentată, uh, în uh, sisteme poștale diferite care au o poziție dominantă în țările respective, care mm, sunt operaționale în limitele frontierelor naționale și știu că aceste instituții nu sunt neapărat întotdeauna deschise din punct de vedere al inovării sau al mm, uh, eficienței economice, dar vreau să vă întreb dacă vă gândiți la posibilitatea de a avea noi soluții inovatoare la nivel poștal dacă v-ați gândit la comerțul digital care se poate dezvolta, pentru că nu e nevoie neapărat de uh, servicii poștale de câteva ori pe săptămână, de la 9 dimineața până la 5 după masa în fiecare zi. Știm că există sisteme mult mai inovatoare și mai eficiente, mai rapide, de, de exemplu um, depozitele de pachete care există în gările centrale și în alte locuri publice. Vreau să vă întreb de aceea dacă v-ați gândit la posibilitatea de a analiza care sunt principalele obstacole în calea introducerii unor astfel de noi soluții inovatoare pe piață. Și pentru că vorbim despre comerțul digital, am avut o prezentare excelentă pe această temă în legătură cu ODR-ul, mecanismul și platforma de rezolvare online a litigilor și mă bucur că ați, am auzit că până la anul acesta va fi pregătită și sper să reușim să inovăm întreaga piață europeană cu aceeași viteză. Ați vorbit și despre economia partajată și pot să vă spun că mie mi-e teamă că dacă nu suntem lideri aici în UE, atunci s-ar putea întâmpla ca statele membre să fragmenteze și mai mult mediul legal existent, ajungând la un peisaj absolut fragmentat al diverselor legislații naționale. Și iată, avem aici o ocazie deosebit de rară, pentru că companiile ni se adresează nouă instituțiilor europene pentru a reglementa în acest domeniu. Asta aproape nu se întâmplă niciodată. Așa că vreau să vă întreb dacă Comisia are de gând să ia măsuri în acest sens și dacă aceste măsuri vor fi eventual prezentate în strategia de pe 6 mai. În încheiere, aș vrea să vă mulțumesc și pentru prezența dumneavoastră la grupul de lucru de săptămâna trecută. Ați auzit uh, cu acea ocazie care sunt îngrijorările manifestate de principalii actori și s-a spus deja aici Există companii inovatoare sau persoane inovatoare care de multe ori pleacă spre Statele Unite pentru că e mult mai ușor acolo să se dezvolte decât în Europa. Avem nevoie de răspunsuri și soluții concrete pentru ei. Dumneavoastră ați vorbit despre strategii de multe ori, dar este o chestiune pe care trebuie să ne centrăm mai mult sunt de acord și cu abordarea globală pe care o aveți Într-adevăr, se pare că e foarte la modă să vorbim despre abordări globale în ziua de astăzi, însă dacă dorim cu adevărat o astfel de abordare, cred că această strategie pe care o veți prezenta ar trebui să includă și piața telecomunicațiilor, pentru că roamingul de date, de exemplu, este o parte importantă a acestui pachet și a pieții unice. Strategia dumneavoastră, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să îmbunătățească și aceste aspecte. Și acum, în calitate de președintă a grupului de lucru pentru piața unică digitală și vreau să mulțumesc tuturor celor care participă în mod activ de fiecare dată la întâlnirile noastre, aș vrea să spun că îmi doresc să organizez o dezbatere specifică cu serviciile dumneavoastră, pentru că există un interes crescut din partea deputaților, după adoptarea strategiei asupra pieții unice digitale la colegiu și a, aș vrea să ne faceți sugestii cu persoane importante din uh, DG-ul dumneavoastră cu care am putea discuta în mod concret uh, la fiecare capitol în parte uh, părțile pentru care dânsii sunt responsabili în această strategie și să avem un schimb de opinii. Pentru că dorim să organizăm eventual o astfel de întâlnire pe 13 mai, însă nu este sigur și pentru că văd că angajamentul dumneavoastră este total și al serviciilor dumneavoastră. Sunt convinsă că dacă vom continua să lucrăm împreună, vom avea într-adevăr mult de lucru, dar eforturile vor merita și vom avea ocazia cu adevărat să ne spunem cuvântul în ceea ce privește viitorul acestei piețe unice digitale în următorii 5 ani. Deci avem nevoie de o cooperare foarte strânsă, nu doar cu dumneavoastră în mod personal, ci și cu serviciile dumneavoastră împreună vom putea face presiuni asupra Consiliului pentru ca statele membre să nu ne blocheze și să putem face progrese în UE. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului comisar. Questions. Mulțumesc pentru întrebări. să mă refer întâi la întrebarea legată de achizițiile format electronic și despre interoperabilitate. Așa cum știm, să dăm un exemplu concret cu achizițiile, sunt uh, foarte bine dezvoltate în Portugalia. Și știm că după prognoza actuală, atunci când vom putea implementa achizițiile electronice în întreaga Uniune, vom putea economisi aproximativ 15 miliarde de euro pe an. O sumă foarte mare. Uniunea Europeană, cetățenii, vor beneficia de aceasta. Iar însă unele companii vor avea de pierdut. Pentru că piața lor nu va mai fi atât de protejată. După cum știm însă, în Uniunea Europeană ne interesează piața unică, ne interesează eliminarea frontierelor și nu protecționismul. De ce insist pentru achiziții în format electronic, și doresc să susțin și alte instrumente electronice utile în acest sens. S-a vorbit apoi de rolul femeilor. Sincer vă spun că este o problemă aici. Doar 20% din locurile de muncă, din domeniul uh, telecomunicațiilor și tehnologiei, sunt uh, ocupate de femei. Și mă întreb de ce. Se vorbește de tradiții diferite și de alte asemenea elemente, dar de ce vorbim despre tradiții când vorbim de elemente digitale? Aici nu e locul să vorbim de diferite generații, de tradiții din foste generații, din generațiile anterioare. Trebuie să luăm foarte în serios aceste elemente <laughs> și eu sunt sigur că femeile pot lucra în acest sector chiar mai uh, eficient decât bărbații. Mai departe. despre data de 6 mai, da? S-a spus de multe ori deja înainte acestei întâlniri. Pe 6 mai vom propune strategia noastră digitală. Ceea ce privește calitățile, pregătirea, am spus deja că doamna comisar Marianne Tyson va pregăti o strategie holistică în acest domeniu, să sunt, uh, sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie ca în uh, școli să se învețe limbaje de programare, încă de la o vârstă timpurie. Ne lipsesc uh, angajații sau persoanele cu pregătire în acest domeniu. Acest lucru e remarcabil și știm cu toții că acest sector creează o serie întreagă de locuri de muncă noi. Numai în industria aplicațiilor avem astăzi 1,8 milioane de locuri de muncă, dar în 2018 prognozele vorbesc de 4,8 milioane de locuri, doar în industria aplicațiilor. Plus încă 3 milioane de joburi în următorii 3 ani. Și trebuie să soluționăm această problemă. Sigur, nu se va întâmpla peste noapte, dar sunt lucruri pe care trebuie să le tratăm. Apoi despre diversitatea culturală și Danemarca. Mie îmi plac filmele daneze, să știți Chiar îmi plac. Și le-am văzut la noi, la televiziunea estoniană. În țara mea sunt foarte celebre filmele dumneavoastră. Și știu că aveți multe filme bune în Danemarca, însă cei care decid ce filme se transmit sau ce filme se arată la televizor, au decis să nu mai cumpere și alte filme daneze. Care e soluția pentru oameni ca mine? Trebuie să permitem accesul transfrontalier la conținut digital. Eu sunt gata să plătesc, pentru că eu aș dori să mă uit la aceste filme daneze. Și aici e vorba de diversitate culturală, așa cum văd eu lucrurile. Când oamenii au acces la acele opere de artă. De curând m-am întâlnit cu un fost uh, director din Arhiva Germană de Film. El mi-a povestit că există sute de filme și din păcate distribuitorii nu sunt interesați nu vor să cumpere licențe pe principiul teritorialității. Nu există o motivație economică. Găsește în întreaga lume, nu știu câte, 100 de mii, un milion, 10 milioane de oameni care vor să le vadă, dar ei nu locuiesc toți în aceeași țară. Mm. Și atunci, care e soluția? Trebuie să permitem accesul transfrontalier cetățenilor noștri. Trebuie să le acceptăm moneda de plată. Asta propun eu. Și cred că cu astfel de propunere susțin crearea de firme mai bune și de diversitate culturală așa cum văd eu lucrurile, acești uh, jucători la nivel global pot lucra și cu 28 de state, de piețe diferite, însă producătorii noștri locali, ei au probleme. Ei nu-și pot vinde produsele. Ei nu pot gestiona 28 de regulamente diferite și aici văd eu problema. E un obstacol real atunci când vorbim de protejarea diversității culturale sau crearea de diversitate culturală. S-a mai pus o întrebare legată de instrumente. Pare rău să spun că nu pot propune încă instrumente concrete. Vom uh, discuta despre principalele probleme, vom arăta care sunt zonele cu probleme. Eu aș dori să propun și acte legislative, dar și nelegislative, asta în următorii doi ani și apoi vom putea discuta ce instrumente dorim să folosim. Toate aceste soluții se vor baza, desigur, pe valori de impact, de rezultatele consultărilor publice și așa mai departe. E prea devreme să spunem de pe acum care vor fi instrumentele concrete pe care le vom folosi. Nu știu dacă vom redeschide o directivă existentă, dacă venim cu o propunere nouă, îmi pare rău. Nu am la îndemână aceste instrumente acum. în ceea ce privește livrările de pachete, așa cum ați uh, arătat, costurile mari, uh, costurile poștale mari, reprezintă unul din obstacolele principale pentru un uh, comerț electronic în Uniunea Europeană. Așa cum știm cu toții, prețul pentru aceste livrări trebuie să aibă o legătură cu costurile, dar de fapt e foarte dificil de înțeles care e relația dintre costuri și prețuri în acest caz. Lumea e de părere că marea parte a costului unui, distribuirii unui pachet este acea ultim, ultimul kilometru, ultima milă. Acolo uh, crește prețul, pare să. Să luăm însă exemplul Poloniei. O, o trimitere din uh, Belgia în Polonia, un pachet de 2 kg, costă 26 de euro. Dar din Polonia spre Belgia costă 14 și ceva euro. Costurile cu forța de muncă în Polonia sunt mult mai scăzute, în Belgia sunt mult mai mari. Prețurile dintr-o țară cu costuri mai mici către o țară unde costurile sunt mai mari forța de muncă, iată, sunt mai mici decât invers. Și întrebarea care se pune este de ce stau lucrurile astfel? Și apoi revenind la Danemarca și la Suedia, de fapt, E greu de înțeles de ce o livrare dintr-o țară într-alta costă 27 de euro și invers același pachet de 2 kg costă 42 de euro. Vorbesc de Malmö și Copenhaga. Țări care se află la mică distanță unele de altele, dar în țări diferite. Aș dori să spun că eu, personal, sunt destul de mulțumit. Când, când m-am mutat în noul apartament, am comandat un covor de 2 pe 3 metri din Germania și am plătit 8 euro livrarea. Deci un covor de 2 pe 3. Mare. E cu totul altceva decât un pachet de 2 kg de la Copenhaga la Malmö. Am dorit așadar să existe mai multă transparență. Nu vreau să încep să reglementăm prețurile acestea, dar aș dori să știu pe ce se bazează aceste prețuri. În ceea ce privește directiva cu privire la obligațiile de servicii universale, nu știu dacă Parlamentul e gata să redeschid această directivă, însă eu sunt de acord cu dumneavoastră. Va fi nevoia să facem acest lucru la un moment dat. Așa cum știm cu toții, volumul de scrisori scade, scade rapid, 15-20% în fiecare an. Dar abia săptămâna trecută am avut o întâlnire cu operatori poștali din statele membre și erau destul de optimiști cu privire la viitor. Spuneau că acele pachete compensează pierderile din uh, numărul în scădere al scrisorilor. Serviciile noastre de livrarea pachetelor au funcționat foarte bine Oamenii mi s-au plâns că ar exista lipsă de transparență atunci când dorești să urmărești unde se află un pachet trimis. Acum însă în majoritatea statelor membre avem deja acest serviciu de urmărire a unei livrări, iar sistemul permite și să înțelegi unde se află pachetele atunci când nu sunt unde ar trebui să fie. ceea ce mă bucură. Nu dau vina pe uh, serviciile poștale. Spun că în ciuda dificultăților ei își fac treaba destul de bine. În ceea ce privește economia și uh, aceste reglementări și Caia Cala s-a pus aceste întrebări. Uh, dată, cel mai, bine, cel mai bun regulament ar fi să nu existe niciun regulament, adică să nu fie nevoia de reglementare. Atunci nu trebuie să intervenim. Să dacă reușim, dacă constatăm că există probleme generalizate, trebuie să intervenim. Trebuie să păstrăm internetul deschis pentru inovație. suprareglementând, putem uh, încetini sau chiar ucide inovația. De deci, aceea trebuie să fim uh, atenți dacă începem să reglementăm, trebuie să existe o nevoie reală în acest sens. În ceea ce privește roamingul, cred că toată lumea în prezentă cunoaște părerea și doresc să repet că toți trebuie să-și uh, respecte promisiunile. În uh, campania electorală uh, pentru Parlamentul European, toate partidele au promis să elimine taxele de roaming. Și acum cred că e timpul să și facem ceea ce am promis alegătorilor. Iar propunerea făcută de președinția letona este o propunere bună. Am reușit să începem dialoguri tripartite, negocieri cu Parlamentul, Comisia și statele membre, dar cât privește eliminarea asupra taxei de roaming, suntem uh, departe de o situație satisfăcătoare. 5 plus 5 plus 5 nu e un lucru pe care trebuie să-l acceptăm. Am promis uh, electoratului că eliminăm taxele și vom face acest lucru. Mulțumesc. Doamna președinte, putem uh, aplauda intervenția domnului comisar. and I, I'll, I'm ready to be here once again. Vă stau la dispoziție dacă doriți să mă mai invitați, voi fi aici. Să știți că vă vom invita în curând, dar nu vinerea viitoare. Cercăm să nu fie vinerea viitoare, mulțumim pentru prezență și între timp trecem la următorul punct, partea legată de buget, am raportorii aici, ceea ce e foarte bine. Știu că vom avea un schimb de păreri. Avem pe domnul Fernandez de asemenea prezent. Partea MCO, doamna Gales Pleș, domnul Fernandez, cine dorește să înceapă? Aveți vreo preferință? Domnul Fernandez? Mulțumesc mult, vă rog. Merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Nu o să vorbesc prea mult liniile directoare ale bugetului Parlamentului European au fost deja adoptate și au fost adoptate de către plenară. Nu sunt expert în subiectele comisiei dumneavoastră, dar vin mai ales pentru a asculta și pentru a vedea care sunt prioritățile dumneavoastră pe care trebuie să le includem în bugetul 2016. Prioritățile sunt uh, cele pe care noi le-am definit, cele trei euri. Ocupare, întreprinderi și antreprenoriat. Spiritul de antreprenoriat. Pentru aceasta trebuie să avem, în primul rând, o viziune specială asupra programelor care uh, contribuie la acest obiectiv. Mă refer aici la programele din rubrica 1, COSM sau Erasmus+, Plus, Orizontul 2020, Inițiativa pentru Ocupare a Tinerilor. Acestea sunt prioritățile pe care noi uh, le avem momentan, solidaritatea internă și fondurile de coeziune, solidaritatea externă, și nici să nu uităm nici uh, ceea ce se întâmplă în jurul Europei și rolul pe care trebuie să-l uh, luăm și anume rubrica 4, de exemplu, ajutorul imunitar. Umanitar, îmi cer scuze. problemele de plată pe care le-am avut până acum. Sperăm să le rezolvăm în 2015 și sperăm ca și Consiliul să respecte compromisurile la care s-a angajat. În ceea ce privește rolul acestei comisii, vreau să vorbim despre calendar. 27 mai este prevăzut uh, prezentarea proiectului de buget din partea comisiei. Există un punct foarte important pentru comisii și mai ales pentru comisia dumneavoastră, E vorba de acțiunile pregătitoare și de proiectele pilot și 4 iunie este termenul de prezentare a noilor proiecte pilot și a acțiunilor pregătitoare. Apoi, pe 17 iunie, data adoptării avizelor, apoi 3 septembrie, termenul pentru depunerea amendamentelor bugetare, și aproape de jumătatea lui septembrie adoptarea raportului de, uh, pe proiectul de buget, rezoluție în octombrie, 28-29 septembrie se votează la bugete, 12-13 bugetul pe rezoluție, deci vot. și în 28 octombrie votul în plenară, iar apoi va începe concilierea între 29 octombrie și 19 noiembrie. Aș vrea să insist asupra ideii proiectelor pilot. În momentul de față există trei uh, acțiuni importante, o acțiune pregătitoare și două proiecte pilot. Avem un nou proiect pilot care va fi uh, executat în acest an. În legătură cu programele care au uh, legătură cu această comisie, avem programul de acțiune pentru vămi, care anul acesta s-a bucurat chiar de o creștere bugetară față de bugetul din 2014 și în legătură cu programarea cadrului financiar multianual anual s-a prevăzut pentru 2016 de asemenea o creștere, dar aceasta este ceea ce e sigur în legătură cu cadrul financiar multianual pentru că bugetul comisiei va fi prezentat, după cum vă spuneam, pe 27 mai. În legătură cu programul consumatorilor, aceasta are legătură cu uh, rubrica 3. Acest program uh, a, s-a bucurat de asemenea de o creștere de fonduri în 2015 față de 2014. E vorba de o creștere de 0,6 milioane de euro. Și pentru 2016 este de asemenea prevăzută uh, o creștere în cadrul programării CFM-ului. Bineînțeles că am venit aici pentru ca să vă transmit aceste informații, dar și pentru ca să vă ascult, să știu care sunt prioritățile dumneavoastră, pentru că, desigur, că dacă am introduce tot ceea ce și-ar dori uh, comisiile, atunci ar avea nevoie de un buget mult mai mare anual și, după cum știți, nu se poate pentru că este limitat la 1% din uh, produsul național uh, brut și uh, de aceea suntem limitați și de cadrul financiar multianual. Acesta este ceea ce vroiam eu să vă spun și aș vrea să știu ca să putem face cel mai bun uh, buget, care sunt uh, preocupările dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you very much. It's a great pleasure that you're here to... Mulțumesc foarte mult. Este o mare plăcere să vă avem aici cele trei euri în uh, engleză pentru antreprenoriat în, și așa mai departe de care ne-ați spus ocupare. Sunt extrem de importante și acum aș vrea să dau uh, cuvântul lui A. Galpeți. Mulțumesc foarte mult, domnule Fernandes. Aș vrea să vorbesc în maghiară. Először is meg szeretném köszönni Fernandez. Mulțumesc așadar uh, foarte mult pentru că ați venit uh, aici, domnule Fernandes. Vă suntem foarte recunoscători pentru că ne informați despre cele mai importante puncte pe care de fapt le și cunoaștem, am mai discutat despre ele. După cum spuneam, la ultima plenară am mai avut uh, ocazia să votăm uh, asupra lor. Știm și uh, în ceea ce privește structura bugetului, uh, cam care este situația momentan. Dacă îmi permiteți, la început aș vrea să spun câte ceva despre această structură. În calitate de membru în Comisia IMCO, îmi lipsește ceva în structura bugetului. Este vorba de piața internă. Știu că acum ne concentrăm mai ales pe planul de investiții, Știm că aceasta este direcția principală și, de fapt, scopul principal, dar aș vrea să vă rog, de asemenea, să nu uităm anumite teme care pot să garanteze faptul ca Uniunea Europeană să crească economic. Așa cum ați spus și dumneavoastră, În legătură cu protecția consumatorului trebuie să putem să dezvoltăm piața internă la maxim. Aceste aspecte sunt foarte importante pentru noi și pentru toți uh, deputații din Comisia IMCO. Cu atât mai mult sunt importante pentru că piața internă ca atare este foarte importantă. Este, de fapt, un domeniu foarte important politic pentru toți și trebuie să și rămână așa. Pentru creșterea economică este esențial acest aspect și pentru aceasta avem nevoie de o piață internă foarte bine integrată, puternică. Această piață internă trebuie să fie finalizată însă și acum aș vrea să ajungem la prioritățile noastre. Una din cele mai importante priorități este politica legată de consumatori și este în același timp și una din prioritățile întregii Uniunii Europene. Plecăm de la premisa că trebuie să avem destule mijloace pentru aceste obiective pe care trebuie să le punem la dispoziție și ne bucurăm să putem să obținem mai multe fonduri. Suntem de părere că avem nevoie de un buget care trebuie să garanteze că încrederea consumatorilor să crească și care să garanteze că sunt protejate interesele consumatorilor. Trebuie să punem la dispoziție și suficiente fonduri pentru ca să avem o creștere inteligentă și durabilă și pentru obiectivele de ocupare. Următoarea prioritate pe care vreau să vă o menționez este Uniunea Vamală și combaterea fraudei pentru ca să putem să fim uh, de succes în aceste domenii, probabil că o să avem nevoie de fonduri suplimentare. De ce menționez neapărat combaterea fraudei acum? Nu sunt convinsă că acolo unde ați menționat dumneavoastră Uniunea Vamală se include și combaterea fraudei în uh, aliniatele pe care le-ați formulat. Eu cred că în momentul de față va trebui să mai finanțăm și forumul pentru piața internă. Cred că și acesta necesită o finanțare adecvată. Aș dori să mai menționez și o altă prioritate, o platformă în care vorbim despre ODR și despre ADR, deci ODR-ul pentru rezolvarea litigilor online. E vorba de un instrument uh, multilingv care este foarte adecvat pentru a soluționa litigii într-un mod mai simplu. De fapt, dacă sunt probleme la anumite mărfuri cumpărate pe piața internă, trebuie să se poată rezolva eventuale litigii prin aceste instrumente. Am stabilit și un calendar și un proiect, de fapt, de calendar. La începutul lui mai vom uh, discuta în comisiile de specialitate și, bineînțeles, că o să mai uh, putem să mai avem și schimburi de opinii mai detaliate despre această problemă. Mulțumesc! Thank you to our, uh, Mulțumesc foarte mult raportorului și acum aș vrea să dăm cuvântul eventualilor raportori din umbră sau coordonatorilor. Mai dorește cineva? Dan, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Din perspectiva noastră, foarte pe scurt, principiul bugetului este de multe ori același. Nu o să susținem creșterile de, um, de cheltuieli sau uh, alte creșteri uh, de acest tip fără să fie justificat și fără să găsim uh, surse de economie în altă parte în buget. Nu vrem să fie risipiți banii pentru că sunt banii contribuabilului. Însă o să ne uităm la proiectele pilot și dacă există o nevoie clară, o să le susținem aceste produs, proiecte și vom cere reduceri în altă parte a bugetului. Dar doar o clarificare, Dan, bugetul e pe an, dacă nu îl folosești, îl pierzi. Deci, dacă nu avem nimic pentru piața internă, nu știam că se pierd acești bani, dar această clarificare este importantă. Sunt fonduri care, dacă nu sunt folosite pentru piața internă, da, poți să revii asupra acestei chestiuni dacă vrei. Da, înțeleg ceea ce vrei să spui, dar desigur, dacă fiecare, dacă celelalte comisii nu cer aceste fonduri și până la urmă nu sunt folosite, s-ar putea să nu se folosească deloc până la urmă. Bine, fondurile se vor folosi și după aceea nu vom putea, probabil, să să mai rezolvăm alte probleme. Știu ce obiecții ai, dar în această comisie cred că am greșit dacă nu am preluat responsabilitatea să cerem ceva care este cu adevărat în interesul comisiei noastre. Bun. Mai dorea cineva să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să salut, să salut propunerea domnului Fernandes. Subliniez că sunt absolut de acord cu ceea ce a spus și a făcut raportorul până acum. Cred însă că pentru noi, în comisia noastră, trebuie să realizăm că raportorul din Comisia de Bugete subliniază uh, nevoia acestor trei E, ocupare, întreprinderi și antreprenoriat. Când raportorul pentru bugetul general uh, nu mi-amintesc când raportorul pentru uh, bugetul bugetul general a mai fost vreodată atât de, de acord cu ceea ce ceream noi și mi se pare foarte bine. Acum, după cum a spus și noastră acum câteva minute, vorbind despre includerea unor fonduri pentru IMM-uri și drepturile consumatorului în bugetul anual, mi se pare că acesta este un exemplu bun, bun despre cum putem să facem o diferență. Dacă vorbim despre proiecte pilot, nu vorbim de fapt despre o sumă foarte mare, ci vorbim despre alocațiile sau alocarea unui buget mic cu care însă se poate face o diferență foarte mare. Bineînțeles că domnul Fernandez a spus deja că mai avem timp până pe 4 iunie să facem propuneri pentru 2016 în aceste domenii, însă aș dori să spun chiar acum că n-ar trebui să uităm să facem propuneri în domeniul uh, consumatorilor, adică protecția consumatorilor, drepturile consumatorilor. Trebuie să subliniem acest lucru și eu cred că aceasta este o prioritate pentru 2016 de asemenea. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru contribuție. Mai doresc alți colegi să ia cuvântul? Comisia dorește să comenteze? Nu? Bine. Raportorul, domnul Fernandez, doriți să faceți un comentariu final? Oui, je veux remercier. Da, aș vrea să mulțumesc uh, pentru cuvintele care s-au spus. Mulțumesc foarte mult și pentru activitatea pe care au depus-o și uh, ceilalți colegi care au ajuns la acest nivel foarte avansat cu dosarul uh, nostru. Trebuie să nu uităm că bugetul uh, Uniunii Europene nu bugetul Parlamentului, pentru că este prea mic, dar bugetul Uniunii Europene este cam 1% din uh, produsul național brut. Deci, dacă ne uităm la Statele Unite, e vorba de 20% din buget ci e vorba de un buget de investiții. 7, 94% din buget uh, este prevăzut acolo pentru investiții. La noi, uh, la noi, pardon, numai pentru investiții, 6% doar pentru cheltuielile administrative. Deci e vorba de un buget cu o valoare adăugată foarte mare. E vorba deci de un buget care este foarte important și pentru multe state membre, pentru care reprezintă, de exemplu, 50% din investițiile publice. Și, bineînțeles, că este și un buget în care dorim ca banii să fie bine utilizați și am apărat întotdeauna acest buget. Trebuie ca toată lumea să știe că, în ciuda faptului că Uniunea Europeană a trecut la 28 de membri acum, noile competențe și uh, bugetul s-au menținut la 1% din uh, produsul intern brut. În legătură cu întrebările care s-au pus despre piața internă, bugetul poate să ajute să forțeze aceste lucruri. Fiind dat că sunt uh, și raportor pe planul Juncker, pot să vă spun chiar că unul din obiective este întărirea pieței uh, interne și forțarea sa în anumite direcții care sunt bune. Agenda digitală, energia, de exemplu. Bineînțeles că prin armonizare se poate face această întărire și este foarte importantă. S-a vorbit și de alte priorități pentru politica consumatorului care sunt legate și de îmbunătățirea pieței interne. Câteodată însă uităm că suntem 500 de milioane de consumatori potențiali și în legătură cu Uniunea Vamală o parte din uh, venituri, care reprezintă numai 15% din bugetul Parlamentului, sunt de fapt venituri uh, foarte importante pentru buget, iar frauda, lupta împotriva fraudei, trebuie și ea, bineînțeles, să fie o prioritate. Posibilitatea de a crea platforme de soluționare a litigilor, trebuie să vedem dacă se poate deja acest lucru în cadrul programului consumatorilor, în acest moment nu putem spune exact care este valoarea programelor. Ceea ce am spus însă înainte când vorbeam despre programul Acțiuni pentru Vămi era prevăzut în cadrul financiar 71,8 uh, milioane de euro. În cealaltă rubrică, rubrica protecției consumatorilor era prevăzut 25,9% și acum trebuie să așteptăm o propunere din partea Comisiei. Trebuie să vedem cum funcționează cele două proiecte pilot, acțiunea pregătitoare care este în curs și așa mai departe. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru ajutor, mulțumesc foarte mult pentru informații, pentru prioritățile pe care mi le-ați transmis, care merg în direcția pe care o apăr și eu în acest raport și sper să ne mai întâlnim și dacă nu ne întâlnim fizic într-o comisie, cu siguranță o să ne întâlnim prin intermediul avizelor dumneavoastră și prin intermediul textelor și amendamentelor pe care dumneavoastră le-ați adoptat. Mulțumesc! Thank you, Mr. Fernandez, for being with us in, in our committee. Mulțumesc foarte mult, domnule Fernandez, pentru că ați venit uh, la noi în comisie. Vreau să transmit încă o dată termenul 24 aprilie, apoi considerarea proiectului în 26 mai, amendamentul în 6 mai, 12 mai, termenul pentru amendamentele din comisie și apoi termenul pentru uh, înaintarea Comisiei pentru Bugete 17 iunie. Mulțumesc foarte mult, domnule Fernandez, pentru că ați venit și mulțumesc foarte mult pentru tot. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, care este raportul cu privire la comerțul cu produse derivate din focă și raportorul este domnul Cristian Silviu Bușoi. Aș vrea să îi dau cuvântul pentru ca să ne explice despre ce este vorba. Thank you very much, Madam Styler. First of all... Mulțumesc foarte mult, doamna uh, președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând colegilor mei, raportorii din umbră, stafului de la IMCO, secretariatului pentru munca făcută în ultimele săptămâni și pentru faptul că au reușit să respecte aceste termene atât de strânse. Aștept să ajungem la un compromis în luna iunie și vreau să mulțumesc și coordonatorilor de la IMCO pentru acceptarea calendarului și pentru potrivirea agendei de la IMCO în funcție de acesta. Aș vrea să încep prezentarea mea cu un comentariu de natură personală, și anume că după întâlnirile pe care le-am avut um, cu uh, reprezentanții ai Parlamentului danez, cu reprezentanții ai NGO-urilor și altele, cred că uh, și din Groenlanda, cred că este important ca acest text să nu dăuneze habitatului a populațiilor indigene, scopul acestora fiind vânătoarea în scopuri de trai. Ei doresc să își asigure subsistența familiilor și a comunităților mici. Nevoia de alimente pentru ei este foarte modestă și fac acest lucru de sute de ani. Este o parte a tradițiilor, a patrimoniului lor cultural și respectă bunăstarea animalelor. Nu a fost niciodată și nu este vorba că aceștia ar putea vâna vreodată puii de focă. Obiectivul acestei uh, propuneri legislative, care nu este uh, o propunere de natură tehnică, veți vedea că există și uh, chestiuni de natură politică implicate, este acela de a implementa în decizia OMC din iulie anul trecut referitoare la regulamentul de bază din 2009 în ceea ce privește comerțul cu produse derivate din focă. Este vorba de mediul juridic, pentru ca regulamentul 727 din 2010 să îndeplinească deciziile respective. Comisia a prezentat o propunere care respectă decizia OMC și recomandările, așa cum am spus-o deja. Salut propunerea Comisiei de aliniere a legislației actuale în funcție de decizia OMC și recomandările acestei instituții și de aceea vreau să mulțumesc pentru cooperarea și dialogul foarte bun pe care l-am avut. Aș vrea să mai spun că din partea Comisiei această propunere a venit totuși cu oarecare întârziere. Deși nu există un studiu de impact al regulamentului actual și niciun raport de implementare, așa cum se arată la articolul 7 al legislației actuale. Dacă ținem cont care este obiectivul acestui nou regulament, și anume de implementare a deciziei și recomandărilor OMC față de regulamentul din 2009, consider că este absolut uh, corect să implementăm și să eliminăm aceste excepții. Doresc să știu care este și poziția raportorilor din umbră și a comisiei, și anume dacă ar fi posibile noi excepții care să nu uh, contrazică decizia și recomandările OMC-ului. În ceea ce privește exceptarea IC, am făcut deja o propunere comisiei în ceea ce privește dreptul la autodeterminare a comunităților inuite și alte comunități indigene. O propunere în care se arată că vânătoarea de foci este o parte integrantă a culturilor, a identităților și, prin urmare, își aduce contribuția la subsistența lor, oferindu-le hrană și venitul necesar pentru a trăi la nivelul comunității menținând tradițiile existente și patrimoniul cultural. Cu ajutorul serviciului juridic am ajuns la o reconciliere a incongruențelor existente între articolul 35 și articolul 31 din textul original al propunerii comisiei. Consider că Comisia ar trebui să aibă puterea de a adopta acte delegate pentru a limita cantitatea de produse derivate din foc comercializate pe piață atunci când există dovezi care arată că cantitatea acestor produse comercializate pe piață este în măsură să arate că vânătoarea a fost făcută în scopuri comerciale. Și cred că trebuie să fim foarte conștienți că este foarte dificil și poate de-a dreptul idealist să stabilim uh, un obicei de vânătoare uh, care uh, avea scopul primar de a asigura subsistența ca fiind o vânătoare comercială. În ceea ce privește permisul de vânătoare, eu sunt conștient de faptul că aceasta ar putea prezenta dificultăți um, deosebit de mari pentru partea canadiană și ar putea duce la discriminări nejustificate, de aceea mă gândesc la posibilitatea, cu acordul, bineînțeles, a colegilor și a raportorilor din umbră, de a redacta din nou această parte, astfel încât să se țină cont de bunăstarea animalelor în cadrul acestei vânători noul articol propus, și anume 5A, care se referă la informarea adecvată a cetățenilor în ceea ce privește produsele derivate din focă pe piața UE, care vin din comunitățile inuite sau din alte comunități indigene și uh, temeiul juridic sunt foarte importante. Campanii de conștientizare trebuie să arate publicului larg și celor menționați mai sus că în felul acesta îndeplinim obiectivele programului și regulamentului nostru. Însă aceste campanii nu trebuie făcute pentru produsele derivate din focă, ci pentru oameni, pentru ca ei să își dea seama că aceste produse nu sunt uh, ilegale. Am să închei prezentarea mea spunând că motivul pentru care trebuie modificat articolul 7 este pentru că am observat că procesul de raportare nu era suficient de transparent și nu îndeplinea criteriile din articolul 7 în legislația în vigoare. În raportul final, Comisia ar trebui să evalueze în special consecințele din punct de vedere al intereselor sociale și economice ale inuiților și altor comunități indigene, inclusiv dreptul lor la hrană, la uh, subsistență, pentru a asigura supraviețuirea comunităților locale. Aș vrea de asemenea să cer colegilor mei, raportorilor din umbră și celorlalți care sunt interesați de acest dosar să își exprime punctul de vedere asupra propunerilor mele și să ne prezinte propriile lor propuneri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bușoi! Acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră, în primul rând din partea SCD, doamna Șaldemoze. Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum spuneam mai devreme, voi vorbi în taneză și de data aceasta îmi voi ține promisiunea. Jeg vil øh, gerne starte med at sige, at da vi... Eh, Aș vrea să spun că atunci când lucram asupra interdicției de uh, import-export de produse derivate din focă în anul 2008, eu eram raportor din partea uh, socialiștilor pe această temă. Ca și atunci, Știam că este o idee bună să se continue cu această interdicție pentru această vânătoare și comercializarea de produse derivate din focă, pentru că de multe ori vânătoarea urmărește pui de focă și poziția noastră a socialdemocraților este în continuare aceeași, că nu dorim o astfel de vânătoare. Dar nu este dezbaterea pe care o avem astăzi aici. Este important să revenim la obiectivul nostru de astăzi. Așa cum spunea raportorul, încercăm să găsim o modalitate de a implementa decizia OMC și în același timp să ținem cont și de ceea ce noi am introdus din punct de vedere legislativ și anume aceste exceptări pentru comunitatea inuită. Ca și raportorul, cred că este important să subliniem aici faptul că vânătoarea pe care o realizează și în ziua de astăzi comunitatea inuită nu reprezintă o problemă. De aceea este important să ne asigurăm că felul în care redactăm textul nostru în funcție de decizia OMC să țină cont de faptul că inuiții și alte comunități indigene ar trebui să-și mențină posibilitatea de a trăi de pe urma vânătorii de foci. Și nu sunt singura care afirmă asta. Faptul că este vorba de o vânătoare durabilă și că ea respectă standarde uh, de calitate în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Acest lucru este recunoscut pentru inuiți și este un lucru pe care l-a spus și Greenpeace și alte organizații. Ei sunt de acord că felul în care se realizează vânătoarea de foci în comunitatea inuită este uh, Uh, durabil și că îndeplinește standardele de bunăstare a animalelor. Însă, cred pe de altă parte că este important ca în răspunsul pe care îl dă Parlamentul European să oferim o poziție care să susțină această exceptare pentru inuiți o exceptare funcțională astfel încât inuiții să poată trăi în continuare de pe urma vânătorii care este atât de esențială pentru supraviețuirea lor. Dacă ținem cont de această perspectivă, pot să spun că susțin majoritatea amendamentelor pe care le-a prezentat raportorul Cred că există uh, anumite aspecte pe care le-am putea schimba un pic. De exemplu, la amendamentul 6 spuneți că există anumite provocări și eu cred într-adevăr că este vorba de astfel de provocări, însă obiectivul preocupărilor noastre ar trebui să fie să ne asigurăm că avem o exceptare decentă pentru inuiți care să fie corect încadrată și eu sunt dispusă să accept un amendament în care să se analizeze mai în detaliu momentul în care vânătoarea de foci poate fi acceptabilă și există amendamente de uh, încercare de definire mai bine a acestei vânători, așa cum a spus și raportorul, de exemplu, la amendamentul 2. E clar că există provocări importante și poate ar fi bine să încercăm să ne referim și la acceptarea MRM, astfel încât să putem respecta decizia OMC, însă în același timp să ținem cont și de anumite regiuni din Marea, din zona Baltică, unde resursele marine și uh, stocurile haleutice sunt importante și în ceea ce privește producția de uh, produse derivate din focă. Deci probabil că unele din aspectele prezentate aici uh, vor putea fi funcționale. Ceea ce vreau să vă spun este că Comisia trebuie să realizeze și un studiu de impact pentru a vedea care sunt consecințele acestei legislații. Un alt comentariu pe care aș dori să-l fac este că susțin campania de informare, de conștientizare, pentru ca cetățenii europeni să înțeleagă că pieile de focă care vin din comunitățile inuite respectă regulile europene și că, prin urmare, um, ele nu sunt ilegale. Aștept în continuare cooperarea cu raportorul și cu raportorii din umbră la acest dosar și sper să ajungem la un rezultat bun care să respecte și termenele pe care le avem destul de strânse. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șaldemoze, și acum din partea ECR, domnul Dalton. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru că a abordat această chestiune, care este una delicată. Avem un calendar strâns, după cum spuneam, și cred că proiectul de raport pe care l-ați făcut este foarte bun și ține cont de multe chestiunile pe care ar trebui să le abordăm. Din punctul de vedere al ECR, cel mai important element este să respectăm decizia OMC. Asta este important pentru noi nu doar în acest caz, ci în general în toate chestiunile comerciale cu care ne confruntăm. Aceasta este poziția mea generală. Acum, pentru a trece la chestiuni mai concrete, am văzut la amendamentul raportorului 3, unde se uh, șterge o parte a textului comisiei, în care comisia sugerează că nu există o metodă umană de omorâre a focilor existentă în ziua uh, de astăzi. Este o chestiune care poate fi discutată și părerea mea personală este că sunt de acord cu Comisia. Nu există o astfel de metodă care să poată fi numită umană. Și acest lucru s-a discutat în lung și în larg în 2006 și în 2007 când s-a dezbătut pentru prima oară acest regulament. Și consensul atunci la nivelul UE era că nu există o metodă umană de ucidere a focilor și OMC-ul s-a pronunțat în acest sens. De aceea sunt oarecum îngrijorat. În ceea ce privește cele două exceptări, grupul meu susține exceptarea IC pentru comunitatea inuită. Pentru mine este vorba aici de uh, subsistență comercială. Aceste comunități uh, au nevoie de uh, produsele din focă și de vânătoarea de foci pentru a putea supraviețui. Și trebuie să ne asigurăm uh, că vom obține acest rezultat. În ceea ce privește exceptarea MRM pentru resursele marine, aceasta este mult mai uh, dificilă pentru că aceasta era o parte a compromisului uh, la care ajunsesem inițial și probabil că această interdicție nu ar fi fost susținută din punct de vedere politic în urmă cu 7-8 ani dacă n-am fi avut și această exceptare. Însă decizia OMC este foarte clară și ne spune că trebuie să eliminăm această exceptare. Așa că întrebarea adresată raportorului și raportorilor din umbră este dacă avem marjă de manevră aici pentru a respecta decizia OMC, pentru că eu cred că trebuie să o respectăm, dar trebuie să explorăm și eventuale uh, Uh, posibilități de a uh, gestiona altfel această acceptare. O altă întrebare, mai degrabă pentru comisie. Ce va face comisia în ceea ce privește vânătoarea comercială față de acceptările existente pentru ca ele să nu ducă la abuzuri din uh, întâlnirile de natură tehnică la care am asistat, mi-am dat seama că există provocări și nu știu cum am putea rezolva aceste probleme. În general, susțin comentariile făcute în ceea ce privește campaniile de conștientizare, atât timp cât bugetul pentru aceste campanii este redus. Este important ca cetățenii să fie informați, să știe care produse derivate din foc vin în urma acestor exceptări existente și ajung în mod legal pe piața noastră. Bineînțeles, vom face câteva propuneri la acest raport și sper să ajungem la un acord alături de raportori și raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Dalton. Și acum, din partea grupului ALDE, Ula, te rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru un proiect de raport foarte bun. Și să-i mulțumesc și pentru munca excelentă pe care a făcut-o. După cum a spus, s-a întâlnit cu o delegație din Groenlanda și din Parlamentul danez. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru aceasta. Raportorul ne-a cerut comentarii și sugestii pe marginea proiectului de raport. Eu cred că ați reușit să ajungeți la un raport echilibrat pentru a ține cont de decizia OMC, pentru a o respecta și, în același timp, să respectăm și exceptările existente, în special cea pentru comunitatea inuită. Dumneavoastră ne-ați întrebat în mod uh, concret despre părerea noastră față de acceptarea MRM. Eu cred că în proiectul de raport aceasta nu este complet acoperită. Mi-aș dori să văd o atitudine mult mai puternică față de această acceptare și probabil că asta se datorează și negocierilor pe care le-ați avut cu Comisia. Aș vrea să vă întreb de aceea dacă acceptarea MRM ar trebui complet eliminată sau dacă ar trebui să rămână în text e una cred că este oarecum ciudat și de-a dreptul imoral dacă până la urmă poți vâna foci, de exemplu în Marea Baltică, dar aceasta trebuie uh, aruncată înapoi în mare, când noi tocmai am introdus această interdicție totală pentru aruncările înapoi în mare. Deci există o lipsă de coerență aici față de politicile noastre. Am văzut că exceptarea MRM este abordată în avizul de la INTA și aș vrea ca și la comisia noastră să ne ocupăm de exceptarea MRM. Așa cum spuneam mai devreme, consider că raportul uh, față de acceptarea IC este foarte bun. Sunt de acord cu comentariile făcute de raportor uh, în ceea ce privește cultura inoiților, uh, felul în care aceștia vânează focile și așa mai departe. Și vreau să spun că susțin și campaniile de conștientizare, campaniile de informare pe care le-ați introdus în raport. Bineînțeles că aceasta nu este pentru a face uh, publicitate sau pentru a comercializa mai bine produsele derivate din focă, ci pentru a evita tocmai neînțelegerile care există în ziua de astăzi uh, în capul multor europeni, știind că există o interdicție a vânătorii de foci deci această campanie de informare, din punctul meu de vedere, este una binevenită pentru a elimina aceste neînțelegeri. Acesta ar trebui să fie obiectivul său. Salut de asemenea faptul că raportorul subliniază obligația Comisiei de a analiza impactul, consecințele acestui regulament. Sper să fim cu toții conștienți de consecințele enorme pe care le-a avut um, această interdicție și regulamentul pentru comunitatea inuită, în special în Groenlanda. Deci, uh, mi se pare absolut necesar ca acest studiu de impact uh, să se realizeze pentru regulamentul respectiv. Aș mulțumi raportorului încă o dată pentru munca excelentă și aștept să cooperăm pe viitor cu dumneavoastră și cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Thank you. going to pass Mulțumesc! Și acum trecem la verzi, pentru că din partea GUE, cred că nu este nimeni, drept raportor uh, din umbră. Da, vă rog. Da, mulțumesc, doamna președintă, foarte pe scurt. În primul rând, pentru a reîncadra această dezbatere, ca să nu mai existe ambiguități. Salut, bineînțeles, faptul că această chestiune a bunăstării animalelor a fost tratată în mod clar și acest lucru s-a spus deja, că nu există metode bune de ucidere a focilor. Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt destul de clare. Însă aș vrea să vă atrag atenția și aș mulțumi raportorului pentru munca făcută. Aș vrea să vă atrag atenția că n-ar trebui să utilizăm, să profităm de modificarea acestui regulament care se referă doar la decizia OMC pentru a reveni la dezbaterea din urmă și la anumite elemente unde am ajuns deja chiar aici la Parlament la un anumit echilibru și compromisuri. Spun asta pentru că în ceea ce ne privește pe noi, OMC-ul pune două întrebări în legătură cu două exceptări pe care le avem referitor la Uh, resursele maritime, marine, suntem de acord cu Comisia și cu ceea ce spune OMG-ul de asemenea. Nu are sens să menținem o astfel de exceptare. Și referitor la comunitatea inuită, cred că există unanimitate aici că este imposibil să ne gândim să um, punem în pericol um, supraviețuirea acestei comunități. Este un lucru extrem de clar pentru toată lumea și cred că nu există niciun semn de întrebare. Însă, așa cum ne cere OMC-ul și așa cum încearcă să o facă Comisia și chiar și în acest raport, trebuie să ajungem la echilibrul just între subzistență și uh, activitatea comercială, deci vânătoarea comercială. Iată comentariile pe care le aveam de făcut și cererile pe care le vom prezenta raportorului, astfel încât regulamentul și uh, propunerea comisiei să respecte cadrul acestei interdicții cu o singură derogare care să asigure supraviețuirea comunității inuite. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Și acum trecem la domnul Zulo din partea FDD. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult și raportorului. Noi suntem absolut de acord cu propunerea de a îmbunătăți și a uh, spori uh, interdicția europeană pentru comerțul cu produse de, uh, de focă, însă cred că comerțul în acest domeniu este unul cât se poate de crud în general. Este crud pentru că vorbesc de felul în care se procură materia primă, violența pe care o folosesc cei care ucid aceste animale focile. Eu am fost foarte impresionat să văd cum uh, veneau, uh, erau bebeluși de focă care erau uh, practic înjunghiați, apoi chiar aproape despuiați de vii. Deci cred că trebuie să ținem cont de aceste aspecte ale regulamentului pentru că o societate civilă nu poate să-și permită un acest tip de acest tip de atitudine. Trebuie să facem acest lucru considerând și faptul că aceste produse de multe ori sunt utilizate în comerțul ilegal și de aceea sunt destinate alimentării fraudelor și criminalității organizate. Iată de ce consider că acest Parlament și toate statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru ca aceste practici să aibă o, să se termine și să poată să fie și sancționate cum trebuie. Mulțumesc. Thank you. That's the end of all the shadows. We're very Mulțumim. sfârșitul discuției cu <clears throat> raportorii în umbră. Ne bucurăm că domnul Dorman este alături de noi. El ne va spune care sunt aspectele relevante acestui subiect. El ne-a reprezentat la Consiliul din nord în uh, martie, relevant și în contextul discuției de luni. E important să avem această relație cu comitetul pe care îl conduceți. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această ocazie de a vorbi aici. Voi vorbi în limba daneză. Acest subiect uh, a dus la multă neînțelegere, mai ales că e foarte discutat. Ce aș dori să spun? Mulțumesc în primul rând pentru posibilitatea de a vorbi aici și despre această întâlnire interparlamentară, acest Consiliu pe 26 martie anul curent. Cel mai important subiect acolo a fost schimbul de păreri despre cele mai recente evoluții pentru cele trei uh, state membre din acest Consiliu Nordic, Feroele, Islanda și Groenlanda, apoi interdicția uh, cu privire la, la foci și produse din foci și cooperarea în zona arctică și schimbarea climatică. Ceea ce privește produsele din foci, Vă pot spune că, în concluzie, Groenlanda s-a bucurat de susținere din partea insulelor Feroe, spunând că regulamentul UE din 2009 cu privire la comerțul cu produse din foci și uh, regulamentul de implementare din 2010 în acest sens a avut un, un impact puternic și negativ asupra comunităților de inuiți din Groenlanda. Delegația din Parlamentul din Groenlanda a arătat că piața pentru produse din piele a dispărut, deși au fost uh, oferite anumite excepții. Colegii din Groenlanda ne-au mai arătat că vânătoarea de foci, o parte importantă în cultura uh, locuitorilor din Groenlanda, cu o istorie întreagă să nu uităm că în zona arctică nu trăiesc multe mamifere. Sursele de hrană sunt destul de rare acolo. Iar uh, regulamentul a dat uh, acestor țări și Europei o proastă reputație. Există un film făcut care arată ce metode sunt folosite în uciderea uh, focilor, metode umane, și deci acest, lucru, acest film a fost prezentat în cursul întâlnirii. Reprezentanții Groenlandei au mai arătat faptul că sunt îngrijorați de faptul că decizia din 2014 a Organizației Mondiale a Comerțului, condusă de Canada și susținută de Norvegia, delegația Parlamentului European a sugerat că Groenlanda să insiste pe trei puncte când discută cu partenerii internaționali, și anume odată modul diferit de vânătoare, al doilea rând susținerea durabilității și a utilizării de resurselor naturale de către inuiți în zona arctică și în al treilea rând separarea dintre vânătoarea de foci din Groenlanda și situația din Canada, dar și cu vânătoarea de balene. Pentru că și aceste imagini au fost arătate și s-au amestecat un pic lucrurile cu privire la vânătoare. Trebuie să separăm aceste lucruri în discuțiile noastre. În ceea ce privește celelalte puncte de pe ordinea de zi, cooperarea în zona arctică și uh, combaterea schimbărilor climatice, aici vă pot spune că cu toții ne-am declarat de acord cu partenerii din zona arctică și cu statele membre ale UE, cu toții am considerați că trebuie să pregătim bine summitul pe probleme climatice de la Paris? Mai ales că zona arctică a fost cea mai uh, lovită de schimbările climatice. Mulțumesc! Vă mulțumim! Foarte interesant! Și aș da cuvântul domnului Nielsen, care dorea să ia cuvântul. Vă rog! Mulțumesc! Eu mă voi referi la foci în zona Mării Baltice și voi referi la cealaltă excepție, vorba de gestionarea uh, durabilă a resurselor maritime. Am o poziție critică cu privire la faptul că Comisia nu a acordat atenție interesului statelor din Nord. Nu s-a făcut nimic în a ataca această decizie a OMC. Dar sunt totuși condiții specifice pentru stările nordice din zona Mării Baltice. Ideea vânătorii de foci în Marea Baltică este să ne asigurăm că specia poate fi conservată și că pescuitul de coastă va putea continua. Avem aproximativ 32.000 de exemplare în zona Mării Baltice și sunt vânate în Finlanda, 500, vreo 300 în Suedia și încă câte ceva. Avem prea multe foci gri, populația crește și periclitează stocurile de pește din Marea Baltică. Avem așadar un dezechilibru când vine vorba de gestionarea acestor resurse. Asta nu mai corespunde nici cu noua noastră politică de pescuit. Avem, pe de o parte, vânatul, care ține de legislația națională, apoi e și imoral să vânezi animale care apoi sunt aruncate. Vânători serioși nu doresc să participe la astfel de vânători. Eu sper că putem găsi o soluție comună. Ce ne dorim până la urmă este să gestionăm resursele maritime în uh, mod corespunzător și când am făcut acea propunere, ne-am bazat pe o analiză juridică susținută de guvernele din Estonia, Suedia, Danemarca și Finlanda. Și așa cum cineva tocmai a arătat, mai există spațiu de manevră, așa este, dar Comisia nu a încercat să exploateze această marjă de manevră. Noi credem că decizia OMC trebuie menținută și trebuie să găsim un mecanism pentru a soluționa disputa de comercială. Nu suntem de acord cu propunerea Comisiei ca excepția nordică să fie eliminată. Am mai notat de asemenea că Comisia nu a încercat să justifice excepția bazându-se pe articole din GATT sau referindu-se la resurse naturale, ci face trimitere la moralitate. Excepția nordică ar trebui reformulată astfel încât să se bazeze pe faptul că animalele nu trebuie omorâte astfel încât excepția să poată rămâne în continuare. E și în interesul Suediei Cred că avem marjă de manevră. Trebuie să vedem uh, această analiză, să avem în vedere și resursele de pești, să respectăm uh, decizia OMC, dar să nu mai reglementăm vânatul și să ajungem la situații în care aceste animale sunt omorâte doar ca să fie apoi aruncate. Vă rog să luați în, uh, să luați în serios această decizie, această nevoie a noastră. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Reprezentă și comisia care i-am dat cuvântul. Atât DigiTrade cât și DigiEnvy sunt implicate. Martin Lucas, și Hans Sierstra, ambii sunt prezenți, foarte bine. Vă voi da cuvântul atunci, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua. Dați-ne voi să spunem câteva cuvinte despre decizia noastră în a implementa această decizie OMC, de unde s-a și inspirat propunerea noastră, după care vom face observații pe uh, excepțiile MRM și de Inuit vom face împreună această prezentare. Ceea ce privește abordarea față de implementarea deciziei OMC, e o abordare limitată, chirurgicală, aș putea spune. Eliminăm doar incoerența găsită de instanța OMC. Nici mai mult, nici mai puțin. O abordare limitată, punctuală. Și o facem din trei motive. În primul rând, trebuie să respectăm un termen OMC foarte dur, care ne cere să uh, respectăm obligațiile de implementare până în octombrie anul curent. E un uh, termen care nu poate fi negociat, trebuie să-l respectăm dacă uh, dorim să respectăm obligațiile internaționale. În al doilea rând, această implementare este un exercițiu unic, de aceea trebuie făcut cu bine atunci când este implementat. Nu mai ai altă ocazie, este o ocazie unică și trebuie făcută cum trebuie. Deci trebuie făcut cum trebuie din prima. S-a explicat motivul uh, necesar Comisiei pentru a veni cu prima uh, propunere. Am avut negocieri cu actorii implicați, am vrut să ne asigurăm că găsim un echilibru potrivit și așa mai departe. Și al treilea motiv pentru care abordarea e limitată să provine din, din litigii unde a fost atacat achiul, noi trebuie să apărăm întregul achi și până la urmă ne-am bucurat de succes cu interdicție, dar nu cu excepțiile și asta trebuie să soluționăm. N-ar fi coerent să facem mai mult decât atât. Aceasta a fost abordarea de la Geneva. De punctele unde am înregistrat succes, nu, nu ar avea uh, nicio logică să procedăm altfel. Nu este pentru prima dată că Uniunea, când Uniunea Europeană are o astfel de abordare punctuală. S-a mai întâmplat și cu alte ocazii. Am avut o situație când China a atacat regulamentul nostru antidumping. Parlamentul și Consiliul au avut aceeași poziție, a modificat doar dispoziția unde li s-a dat dreptate patenilor chinezi. La fel, nu am avut atunci posibilitatea să facem o evaluare de impact. Elementele au decurs dintr-un proces juridic și era foarte clar ce aveam de făcut. Mulțumim raportorului pentru că el este de acord cu această abordare. Acest lucru se reflectă în proiectul de raport. Mulțumim pentru aceasta și sperăm că e un pas important înainte pentru a respecta uh, decizia OMC până în, uh, în termenul dat. Mai permiteți-mi să spun câte ceva despre excepția MRM, una din cele două excepții care trebuie atacate. Uh, Noi am propune să eliminăm deci, uh, excepția MRM și să modificăm pe cea inuită. Diferența vine din decizia OMC. OMC s-a referit la această excepție MRM, la motivul existenței uh, excepției în sine. OMC a spus că, că vorbim de o interdicție bazată pe elemente de bunăstare animală, nu putem permite o excepție de vânare și să nu permitem un alt tip de vânare, cea comercială, doar pentru că cea pe care o acceptăm ar fi o vânătoare la scară redusă și non-profit. Se consideră discriminatorie uh, această decizie în ceea ce privește vânatul inuit. Vânătoarea avem uh, elementul de subsistență care pe de altă parte e un motiv coerent care permite această discriminare și cred că acest punct e important. Deci nu spunem că gestiunea resurselor maritime nu ar fi legitimă. Nu, e foarte important. Dar nu e posibil să se aplice în acest caz unde avem o interdicție și să permitem totuși ca uh, produse să fie vândute din această valoare, din această vânătoare, scuze, dar nu obținute prin alte tipuri de vânătoare. Noi nu am reușit să găsim o formulare, o reformulare care să elimine această discriminare. E o dilemă cu care ne confruntăm, dată fiind natura acestui tip de excepție. Și cu aceasta dau cuvântul colegului meu. Thank you very much and also from Mulțumesc foarte mult și din partea mea vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că ați dat cuvântul și comisiei. Aș vrea să spun în primul rând că sunt de acord cu părerea colegului meu cu privire la raportul uh, pe care l-a prezentat domnul raportor. Trebuie să vă mulțumesc pentru că ați urmărit practic aceeași logică pe care am încercat și noi să o înaintăm în propunerea noastră și anume de a încerca să aducem legislația în armonie cu hotărârile OMC. Hotărârea OMC, și mă voi concentra pe aceasta, ne-a lăsat o marjă de manevră și destule pârghii pentru a putea păstra anumite excepții și excepția IG. Noi am uh, reținut această posibilitate și am vrea să folosim această excepție, pentru că, după cum au spus și alți oameni înainte, alte persoane, considerăm că este vorba de interesul legitim pentru comunitatea inuită de a putea continua vânătoarea de foci, recunoscând că este vorba de o parte integrantă a culturii și identității lor și că este foarte importantă pentru supraviețuirea lor. Am introdus aceste idei, am stabilit un mecanism care trebuie să fie reintegrat în legislație într-o manieră care să fie acceptabilă și față de hotărârea OMC. Trebuie să subliniem însă că această excepție trebuie să poată fi folosită pentru toate comunitățile inuite, fie că e vorba de Groenlanda sau de Canada sau de alte locuri. Salutăm și ce a spus raportorul cu privire la licențe, pentru că, uitându-ne înapoi, și raportorul a considerat că acestea nu trebuie să fie o parte din propunere. Noi susținem uh, însă motivele pe care le-am menționat deja, însă uh, ideea este dacă acum ne redefinim regulamentul cu privire la foci pentru ca aceasta să devine compatibile cu hotărârea OMC, trebuie să avem grijă pentru ca să nu creăm uh, din întâmplare, din greșeală, ceva care până la urmă este discriminatoriu sau o regulă discriminatorie. Deci trebuie să evităm acest lucru și de aceea salut ceea ce a spus raportorul pe această temă și cam uh, atâta vroiam eu să vă spun, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mai dau cuvântul dată raportorului pentru ca să spună ultimele concluzii. Mulțumesc foarte mult. Pe scurt, mulțumesc foarte mult tuturor colegilor pentru cuvintele exprimate, pentru susținerea lor. Aștept o formulare mai bună atunci sau idei uh, care să poată să îmbunătățească claritatea acestui text. Susțin însă opinia generală că nu trebuie să le deschidem o discuție pentru că s-a discutat deja despre aceasta acum câțiva ani. Tot ce trebuie să facem acum este să aliniem legislația cu deciziile OMC și să nu riscăm un alt litigiu legal la nivel internațional. Pentru ca să fie foarte clar, vreau să spun și că eu nu nu sunt de acord cu excepția de care a, a spus înainte, pentru că foarte mulți considerau că acest lucru va duce la un litigiu suplimentar și că acesta este dincolo de marja de aplicare, dar susțin în schimb excepția inuită și consider că vânătoarea de către această comunitate este legitimă. Consider de asemenea că ține cont și de bunăstarea animalelor. Aș vrea să mulțumesc foarte mult colegilor care au explicat situația care s-a creat după introducerea regulamentului, după interzicerea totală și după scăderea comerțului, pentru că foarte mulți europeni consideră că este, acest comerț este ilegal. Trebuie exprimat, însă trebuie explicat prin campanii că este legal pentru populația inuită să să mm, vâneze aceste animale și că este posibil, fără însă să comercializeze aceste bunuri pentru că aceasta este ilegal. Așadar, avem un termen foarte scurt. Până în octombrie, Comisia Europeană trebuie să pregătească și documentele suplimentare și actele pe care trebuie să le publice și sperăm ca votul să-l avem în iulie, maxim în septembrie, Calendarul este foarte strâns, însă după toate aceste eforturi, după toate reuniunile pe care le-am avut și discuția de astăzi, sunt foarte pozitiv, foarte optimist că Parlamentul va putea să-și continue și să-și termine activitatea aceasta la timp și sper să putem discuta cât se poate de fructuos și cu Consiliu. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor și aștept cu interes, bineînțeles, toate propunerile bune pe care le vor face aceștia. Mulțumesc, domnule raportor, mulțumesc foarte mult și raportorilor din umbră. Vreau să trecem uh, încă o dată prin termenul de amendamente, 28 aprilie și considerarea pe 7 mai, apoi votul la EMCO 4 iunie și apoi uh, pentru plenara din septembrie votul. Mulțumesc colegilor, mulțumesc tuturor deputaților. Dacă putem să încheiem însă reuniunea spunând că următoarea reuniune va avea loc pe 6 mai la ora 9. Mulțumesc foarte mult pentru timpul dumneavoastră și mulțumesc interpreților.